Bună ziua tuturor. Ne reluăm lucrările cu o audiere foarte importantă a comisiei noastre. Avem la dispoziție trei ore și jumătate 3 ore și 20. Tutti presenti che l'audizione sarà divisa in quattro parti. Uh, uh, cu ocazia acestei audieri foarte importante, această audiere va avea patru uh, runde Open Internet, apoi autorizarea unică europeană, spectru, telecom și roaming. Vă propun să trecem la prima rundă de dezbateri. Avem totuși câteva Uh, minute de întârziere, v-am lăsat timp ca să vă așezați în sală și îi dau cuvântul doamnei Pilar del Castillo, raportor pentru pachetul telecomunicații din partea Parlamentului. Mulțumesc uh, mult, doamnă președinte. Bună ziua tuturor! Uh, aș dori să vă urez și eu un călduros bun venit la această audiere cu privire la propunerea Comisiei de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice. După cum uh, ați observat, această audiere va avea patru părți. O să începem cu uh, prima parte uh, dedicată internetului deschis, Open Internet. Având în vedere că timpul ne presează, o să trecem direct la prezentările experților. Primul dintre ei este domnul Eric de Broc, care reprezintă compania Orange, apoi Benoît Lutrel, director general de la Arcep, și apoi Jürgen uh, Jan Wisner, uh, ofițer de legătură uh, la ARD. Deci, îi dau cuvântul în primul rând domnului de Broc. Thank you. Um... Mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, invitației uh, adresată de către doamna Sartorini și doamna de Castilio, raportor, uh, la participarea la acestei audieri, o consultare publică cu privire la propunerea comisiei. Aș dori să mulțumesc și comisiei IMCO pe această cale aș dori să vă vorbesc despre rolul Orange uh, ca un uh, operator uh, foarte important în accesul de internet. O să încerc să trec la următorul diapozitiv. Aș dori să încep uh, prin a vă reaminti, reaminti că experiența din domeniul telecomunicațiilor uh, vizează construirea de rețele în uh, slujba clienților, a consumatorilor, pentru a le asigura un acces cât mai vast la internet, acces la internet în bandă largă. Tehnologia actuală este de, 3, de tip 3G și acum uh, trecem la uh, noi uh, vectori, fibra optică și trebuie să vă spun că în urma acestor noi tehnologii, viteza a crescut foarte mult. Aș dori să vă spun, oratorul spune că o să vorbească mai lent, în urma observațiilor președintei. Industria noastră este cea care investește cel mai mult în cercetare și dezvoltare în Europa. Prin aceste rețele, uh, serviciile de comunicații propun două categorii de servicii, acces la internetul deschis, open, use, uh, open source, care permite uh, clienților să aibă un acces la servicii foarte numeroase și foarte variate. Se folosește cel mai bine capacitatea disponibilă și în uh, terminologia noastră se vorbește de best effort, efortul cel mai bun. Pe lângă uh, accesul la internet, operatorii de internet propun servicii specializate care necesită uh, un nivel de performanță specific. Printre ele, servicii de telefonie și servicii TV IPTV care aduc o valoare uh, suplimentară utilizatorilor uh, finali în beneficiul uh, utilizatorilor, dar și al um, rețelelor. De exemplu, investițiile în rețele duc la o calitate mai bună a secvențelor video și secvențelor internet. De asemenea, în această lume competitivă, operatorii de telecomunicații trebuie să uh, își perfecționeze serviciile pentru a atrage cât mai mulți clienți. Din păcate însă, nu toți clienții au aceleași nevoi și nu, cu, nu toți consumatorii folosesc aceleași servicii în același timp și nu uh, percepă cu toții la fel uh, acest concept de uh, accesibilitate. Deci, uh, în mediul dinamic în care activăm noi, uh, aceste nevoi uh, pot coexista în, același, în aceeași infrastructură și de aceea serviciile de calitate la prețuri abordabile reprezintă un imperativ pentru noi. Orange sprijină prevederile care figurează în propunerea de regulament Uh, însă uh, ne-am dorit să existe mai multe, uh, să se facă mai multe precizări, pentru că clienții au nevoie de informații clare, inechivoce, fără să fie totuși inundați de date. Un amendament propus de domnul Harbour în ce privește viteza internetului reprezintă un pas important înainte. O a doua precizare. Principiul propus cu privire la uh, managementul uh, traficului este foarte bun, e rezonabil. Dar, pe de altă parte, lista practicilor admisibile nu ar trebui să fie uh, limitată și nu ar trebui să permită permită uh, un trafic, blocaje de trafic. O a treia observație uh, alocarea dinamică este foarte importantă pentru uh, eficientizarea resurselor și pentru optimizarea funcționării internetului și aici uh, salutăm propunerile doamnei Castilio în acest uh, sens. În al patrulea rând, am dori să se definească mai bine serviciile speciale. Uh, formularea domnului Harbour uh, specifică faptul că serviciile speciale furnizate de către operatorii de internet și care se, trebuie să se să garanteze servicii de calitate pentru clienți. Nouă ni se pare că e o propunere foarte bună. În fine, sprijinim uh, propunerea de raport a raportorului dumneavoastră, care conține o listă de obiective pentru viitoarea revizuire a cadrului și am dorit ca acest proces să fie lansat înainte de uh, sfârșitul anului 2014. Un alt subiect foarte important al acestei revizuiri pentru noi îl reprezintă uh, egalitatea de reguli pentru aceleași, uh, aceiași furnizori de servicii. Unele servicii de internet uh, se uh, substituie uh, serviciilor specializate în domeniul telecom și astfel uh, nu cad sub incidența regulamentelor cu privire la telecomunicații, de exemplu uh, mm, uh, protecția datelor personale, ceea ce duce la probleme de punere în aplicare și de siguranță juridică pentru consumatori. Astfel se creează de altfel și o um, concurență neloială și deci o propunere ar fi să se modernizeze această arhitectură a serviciilor din cadrul 2000 2 care e depășită. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult uh, pentru prezentarea dumneavoastră foarte concisă. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Benoît Lutrel, director general ARCEP, E vorba de autoritatea de reglementare din Franța. Mulțumesc, doamna președinte. Astăzi nu mă exprim uh, ca și reprezentând accepul, ci ORES, organul de reglementare la nivel european. Și vreau să vă mulțumesc pentru această invitație și pentru a prezenta poziția ORES în ceea ce privește activitățile rețelei. Aș dori să amintesc care erau pozițiile ORES și lucrările ORES în ceea ce privește rețeaua, pentru că noi de mai mulți ani de zile lucrăm pe acest subiect și ulterior am să vă explic care este poziția ORES în ceea ce privește propunerile făcute de Comisia Europeană. ORES ca toate părțile implicate recunoaște faptul că accesul la internet reprezintă unul dintre achiurile uh, cele mai importante pentru cetățenii europeni de la începutul acestui secol, de la sfârșitul secolului trecut și că obiectivul de politică publică în domeniu este următorul și anume că trebuie să păstrăm acest achis și să-l dezvoltăm. E o politică esențială. Cred că trebuie să amintim faptul că operatorii telecom fac parte din soluție. Dacă astăzi avem un succes atât de mare al internetului și uh, a noilor servicii este tocmai pentru că industria telecom a fost în măsură să-și dezvolte rețelele și să creeze sinergii deosebit de pozitive împreună cu utilizatorii. Și asta a dus la o creștere a sectorului, atât în ceea ce privește debitul fix și mobil, peste tot în Europa. Cu toate acestea, cei care reglementează știu foarte bine cum stă situația și a apărut o neliniște care este legitimă, și anume, Trebuie să vedem dacă anumite practici de gestiune a traficului a rețelei ar putea să pună în pericol existența unui internet deschis. Cred că trebuie să amintim și Aurel a spus acest lucru de mai multe ori, să amintim faptul că gestiunea rețelei, gestiunea traficului pe rețea reprezintă un element uh, cheie și este absolut necesar pentru buna funcționare a tuturor serviciilor. E nevoie de o îmbinare armonioasă a tuturor serviciilor, nu numai de acces internet. Deci, din acest punct de vedere, plecăm de la ideea că gestiunea traficului este un element cheie, legitim. Evident, există anumite practici care s-ar putea să pună probleme și, din acest punct de vedere, acțiunea din partea autorităților publice pare a fi necesară. Ore s-a stabilit un cadru de intervenție destul de clar, știm care este obiectivul politic, internetul trebuie să rămână în continuare deschis și primul nivel de acțiune reprezintă o funcționare corectă a pieței, în așa fel încât toate forțele de pe piață să poată interveni. Consumatorul, cetățeanul european, reprezintă o forță de pe piață și are o forță fenomenală în momentul în care această piață funcționează corect. Deci trebuie să avem anumite principii care să se aplice. O transparență foarte puternică, reală, pentru a ști exact care este oferta ce este propusă de către operatorii telecom către cetățenii europeni, care sunt practicile de gestiune a rețelei și în așa fel încât cetățeanul să poată alege și eventual să poată să schimbe operatorul, ceea ce înseamnă că e nevoie și de motorizare a capacității pe care o are clientul de a compara prețurile și de a fi în măsură să schimbe operatorul. Apoi, un alt nivel o, e nevoie și de o supraveghere din partea organismului de reglementare pentru a ști exact care sunt practicile instaurate de către operatorii telecom, tocmai pentru ca, în momentul în care acest lucru este necesar, să existe o intervenție. Și ultimul punct era următorul. Da, trebuie ca cel care reglementează să poată să intervină, dar să aibă și o analiză de la caz la caz pentru a verifica într-adevăr că practica ce a fost incriminată eventual pune sau nu pune probleme. Și deci e nevoie de o serie întreagă de teste pentru a vedea care este și scopul final al acestei practici. Sunt anumite scopuri finale care pot fi acceptate, altele nu. Și pentru a vedea dacă măsurile luate sunt proporționale, dacă nu cumva există și o problemă de discriminare, de utilizare abuzivă și în funcție de rezultatele acestor teste specifice făcute de la caz la caz, să vedem dacă e nevoie de o intervenție a organismului de reglementare. Ceea ce observ este că, per ansamblu, propunerea Comisiei Europene este construită exact plecând de la aceeași logică și orez, și cred că nu e un secret, uh, se știe că noi inițial n-am avut un entuziasm considerabil față de propunerea făcută de Comisia Europeană, dar pe acest punct, acest punct fundamental, considerăm că propunerea este bună. Și, evident, ca orice text care vine din partea colegiuitorilor, e clar că poate fi perfecționat, poate fi îmbunătățit, însă, pe ansamblu, putem spune că s-a făcut din partea Comisiei Europene o propunere foarte bună și dorim să salutăm acest lucru. Avem serviciile specializate, serviciile de acces la internet, avem niște definiții clare, avem uh, o posibilitate de a face distinția între aceste două tipuri de servicii, apoi implicarea serviciilor uh, autorităților publice. Iată, în măsura în care acest lucru nu pune sub semnul întrebării existența unui internet uh, deschis și așa mai departe, e bine, toate aceste lucruri sunt bune. Se întărește transparența, se întăresc capacitățile cetățeanului european de a schimba operatorul și iată că aici regăsim toate elementele pe care ni le doream. Și pentru a încheia rapid, aș mai face doar un mic comentariu. Primul este instrumentul juridic ce a fost astfel reținut. Directivă sau regulament. Aici se propune un regulament. Da, este foarte bine, e adecvat. Trebuie să fim foarte clari. Obiectivul trebuie să fie bine definit. Principii foarte bine definite, clare, în ceea ce privește intervenția eventuală a operatorilor, a autorităților publice și, mai mult decât atât, de nevoie de oarecare flexibilitate, tocmai pentru a putea adapta aceste principii în anumite cazuri, cazuri specifice. Bogăția Europei o reprezintă tocmai diversitatea sa și piețele telecom sunt reglementate destul de armonios. Noi suntem convinși de asta în cadrul ORES. Însă e clar că situațiile sunt diferite. De aceea trebuie să avem această posibilitate de a adapta aceste principii generale la cazuri specifice. Evident, mai există și o altă dimensiune, și anume că piața evoluează foarte repede, internet evoluează foarte repede, practicile uh, care erau curente acum un an, doi și care puteau fi considerate abuzive, astăzi situația e diferită. De ce? Pentru că internet are acum mult mai multe capacități, iar nevoia de a reglementa un, traficul este diferit astăzi și serviciile specializate care vor apărea mâine probabil că ne vor uimi pentru că nu le cunoaștem, nu le, nu le imaginăm astăzi. Deci e clar că trebuie să păstrăm această marjă de flexibilitate în momentul în care facem apel la un astfel de regulament. Și regulamentul prevede această marjă. Un alt aspect. Interacțiunea care există între diferitele instituții, Comisia Europeană, BRE, organismele de reglementare. Eu cred cel puțin noi la Ores suntem convinși că dacă propunerea Comisiei este într-adevăr bună pe acest subiect, în același timp este bună pentru că a fost, uh, biz, s-a bizuit pe o muncă depusă de Ores, care în bogăția sa de opinii, în diversitatea pe care o oglindește, a reușit să uh, decanteze situația, să vadă unde există această marjă de flexibilitate. Deci, trebuie să reținem, să tragem un învățământ din toată această experiență și anume Comisia întotdeauna să se bizuie pe Uh, pe uh, organisme precum ORAS. Mulțumesc! Panelist, uh, which is... Și acum dăm cuvântul următorului intervenient de pe listă, domnul Jan Wisner. Este ofițer de legătură din partea ARD. Vă rog, aveți cuvântul dar e uh, un alt organism ARD decât cel pe care l-am uh, evocat adineauri. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa astăzi la această audiere și pentru a putea prezenta opiniile ARD, unul dintre actorii de pe piața germană serviciilor telecom. Internetul a devenit un mod foarte important de a transmite conținut, de a vorbi cu cetățenii noștri și uh, de um, a asigura serviciile publice. După părerea noastră, internetul deschis, bazat pe principiul um, cel mai bun, celui mai bun efort, asigură libertatea de expresie, cul diversitatea culturală și um, lingvistică ca și furnizor de conținut împărtășim um, opiniile altor furnizori de conținut în ceea ce privește caracterul deschis al internetului. Neutralitatea este o condiție esențială pentru competiția loială între operatorii de internet și furnizorii de conținut dar și pentru a permite intrarea pe piață a noilor actori. Caracterul deschis și nediscriminatoriu al internetului sunt vectori ai uh, eficienței economice, dar și pentru, al plural, și pentru pluralismul mediatic. Din punctul nostru de vedere, este deci esențial să spunem că internetul deschis trebuie să fie norma și că serviciile specializate sunt excepția. Și acestea nu trebuie să aducă atingere internetului deschis. Nu suntem împotriva serviciilor specializate, trebuie să fie clar acest lucru chiar dacă definiția acestora în cadrul propunerii nu ni se pare foarte clară. și noi folosim astfel de servicii specializate. Este parte din sarcina noastră de a comunica cu cât mai mulți oameni. Avem programe și pe platformele de IPTV, de exemplu. Cu toate acestea, consumatorii și cetățenii trebuie să dispună mereu de posibilitatea de a avea acces nerestricționat la orice conținut juridic prin intermediul internetului deschis. Acest lucru este foarte important într-o lume în care companiile telecom devin din ce în ce mai integrate pe verticală și acestea con- controlează diferite niveluri ale infrastructurii și oferă din ce în ce mai multe servicii. Multe dintre acestea chiar au drepturi exclusive asupra conținutului. Acest lucru duce la o creștere a riscului ca aceste companii să facă discriminări cu privire la conținutul altor furnizori care trebuie să se bazeze pe infrastructura lor în favoarea propriei oferte. Iar acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Din acest motiv ne concentrăm pe crearea unor um, acte cu caracter obligatoriu, astfel încât internetul să nu aibă un caracter discriminatoriu. Noi considerăm că um, propunerea Comisiei ar trebui schimbată um, în anumite puncte pentru a, ne atinge, pentru a atinge acest obiectiv. În primul rând, definiția serviciilor specializate nu este foarte clară. Noi credem că Definiția propusă de BEREC este mai clară. Mai mult de atât, principiul celui mai bun efort ar trebui menționat și, așa cum a spus și domnul uh, Harbour, în propunerea sa, acesta a mers în direcția potrivită. De asemenea, este important să fie foarte clară relația dintre internetul deschis și serviciile specializate. Internetul trebuie să rămână norma și să nu devină excepția. Cu toții am citit textul și, desigur, se pare că am avut interpretări diferite de la un aspect la altul. Dar noi credem că tocmai de aceea este nevoie de mai multă claritate. De asemenea, ne-ar plăcea să vedem și mai multe clarificări legate de articolul 19 cu privire la calitatea serviciilor. Acest articol menționează noi tipuri de servicii online și probabil că ar trebui să clarificăm legătura dintre articolul 19 și articolul 23 și înțeleg că raportorul dumneavoastră este de acord să facă acest lucru ștergând câteva referințe la articolul 19 dat fiind operatorii integrați pe vertical radicală și ar trebui să subliniem din nou caracterul non-discriminatoriu al internetului și când se monitorizează efectele serviciilor specializate asupra internetului deschis, așa cum se menționează în articolul 24 din propunere, ar trebui să nu se vorbească numai despre efectele asupra diversității culturale, ci ar trebui să se analizeze și efectele asupra libertății de exprimare, libertatea de informare și pluralismul mediatic. Internetul nu este esențial numai pentru economie, ci este esențial și pentru democrație. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, now is the Vă mulțumesc! Acum este momentul pentru întrebări și răspunsuri. Dau cuvântul colegilor mei pentru a pune întrebări. Catherine Troutman, vă rog. Respectarea transparenței și a posibilității de a schimba operatorul, deci o simplă asigurare nu mai e suficientă. Astăzi ne-am dat acest lucru când am revizuit pachetul din 2009. Pe atunci toată lumea părea să fie de acord în acest sens, dar nu mai e suficient pentru a garanta neutralitatea internetului. Și cred că o parte din această dezbatere care a reieșit și în uh, uh, intervențiile invitațiilor noștri, le mulțumesc, uh, vizează gestionarea traficului pe internet și felul în care permitem acestui trafic să se dezvolte. Deci dacă gestionarea traficului e necesară tocmai pentru a evita blocajele, Totuși, ă, trebuie să ă, asigurăm că există anumite ă, garanții legale, că trebuie ca operatorii să nu pună stăpânire pe anumite bucăți de pe internet și vă rog foarte mult dacă se poate să abordați acest subiect. Apoi, în al doilea rând, eu nu sunt împotriva serviciilor specializate, cu o singură condiție ca uh, securitatea datelor să fie garantată și cred că aici Parlamentul se poate pune de acord și trebuie ca acest așa numit best efort, cel mai bun efort pentru internet, să nu treacă în, uh, uh pe locul 2, ci să fie considerat ca o prioritate. Pentru că dacă nu avem și aici uh, aș dori să vă spun că încă mai am probleme astăzi. Deci dacă nu avem uh, posibilitatea de a garanta prin definiții clare acest cel mai bun efort fără ambiguitate, uh, nu avem cum să obținem o eficiență a prevederilor propuse. Și aș dori să știu care este poziția oratorilor noștri pe aceste teme. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, Catherine. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Vă rog, Am o întrebare în legătură cu aceste principii legate de cel mai bun efort. Pentru că știu că uh, toată lumea încearcă să garanteze uh, securitatea datelor în cel mai bun uh, mod. există întotdeauna un conflict între serviciile specializate și uh, internetul deschis, internetul obișnuit. Deci dacă serviciile specializate uh, duc la obținerea de profituri, de beneficii, atunci e clar că orice operator de rețea este foarte tentat să opteze pentru aceste servicii specializate și nu pentru internetul deschis. Și dacă acest uh, efort al, uh, uh, acest principiu al efortului celui mai bun, best effort, nu este bine definit pentru a garanta o anumită calitate a serviciilor, atunci orice economist se poate aștepta ca, uh, până la urmă, internetul deschis uh, să fie supraîncărcat. Deci care este poziția dumneavoastră? Cum încercați să uh, gestionați acest conflict de interese? Îmi pare rău, nu v-am prezentat Uh, e vorba de reprezentantul Comitetului Regiunilor. Nu faceți parte din Parlament, dar reprezentați Comitetul Regiunilor. Spun acest lucru pentru ca toată lumea să uh, vă cunoască. Și după aceea are cuvântul colegul uh, Krautzmann. Aș dori și eu să pun o întrebare. Regulamentul spune că furnizorii de servicii telecom au discriminat internetul și aceasta de uh, multă vreme încoace. Ceea ce înseamnă că neutralitatea internetului uh, nu e neapărat disponibilă. O întrebare pentru furnizor, există vreo posibilitate sau, haideți să formulăm altfel întrebarea, serviciile speciale sunt posibile doar când aceste servicii, eh, servicii speciale merg mână în mână cu o viteză mai mare sau cu o calitate mai mare și așa mai departe. Dar în orice caz aș dori să nu eh, reprezinte o concurență neloială pentru internetul, internetul deschis, pentru serviciile obișnuite. Mă întreb dacă se poate sau nu asigura eh, sau combate această concurență neloială. Am dreptate sau greșesc în judecata mea? that's all for the Aș dori și eu să mă exprim și mă voi exprima în limba spaniolă. Vreau să spun în felul următor. Înainte de a, uh, toate, aș dori să mulțumesc oratorilor noștri. Am făcut de altfel deja acest lucru adinauri. Dar eu cred că aici e vorba de o parte din propunerea Comisiei care, oricum vom vedea ce se va întâmpla în Parlament, dar care se bucură de un sprijin foarte, foarte larg în rândul diferitelor sectoare implicate, în, uh, în cadrul industriilor și care se ocupă de de tehnologia informației și de cei care lucrează în domeniul internet. Dar mai mult decât atât, așa cum a explicat reprezentantul organismului de reglementare din Franța, există un acord, un, o înțelegere clară din partea BEREC și a Comisiei față de acest subiect. Și asta este deosebit de important. Trebuie să ținem seama de asta, pentru că înainte BEREC a emis anumite analize, a făcut, a publicat anumite recomandări și anumite idei pe această temă și iată că de asta dată s-a lucrat, s-a colaborat, s-a cooperat și împreună ambele organisme au ajuns la anumite concluzii. Așa cum spunea Adina și reprezentantul acestui organism de reglementare. Și e clar că aceste propuneri și recomandări sunt clar oglindite în propunerea Comisiei. Aici e vorba de o plusvaloare, pentru că discutăm aici din punct de vedere al celui care trebuie să se supună acestui, uh, acestui regulament și vorbim și din punct de vedere al celui care reglementează. Vorbim și din punct de vedere al autorităților naționale, care au și ele un punct de vedere asupra acestui subiect. Și evident că vom vedea cum vor evolua lucrurile atât la nivel de Parlament cât și la nivel de Consiliu. Și sunt și eu de părere că ne aflăm acum în prezența unei propuneri foarte bune din partea Comisiei și cred eu că dezvoltarea internetului va continua. Evident că e nevoie de clarificări, însă clarificări în așa fel încât toată lumea să se bucure de șanse egale. Internetul este un spațiu deschis. Internet este disponibil pentru consumatori, pentru întreprinderi, pentru cei care sunt provider, pentru cumpărători, pentru clienți, pentru toată lumea. Nu trebuie să limităm internetul, ci să avem instrumente care să ne permită să evităm orice formă de discriminare. Acum, eu aș spune că s-ar putea să existe un potențial de discriminare. Cei care au acces la internet, dar care nu au niciun fel de interes comercial, s-ar putea să uh, aibă o astfel de să existe un astfel de potențial de discriminare. Dar în momentul în care eu spun potențial, uh, e ceva, un subiect care trebuie să suscite toată atenția noastră, pentru că dacă noi reușim deja să reglementăm și să prevedem acest risc eventual, e clar, lucrăm în beneficiul nostru pe viitor. Și trebuie să fim foarte atenți să, spre exemplu, dacă ești la volanul unei mașini, trebuie să fii atent, să fii prudent, să prevezi lucrurile în așa fel încât să nu strivești un pieton. Exact la fel și aici. Aici avem un document, avem un regulament care trebuie să răspundă la anumite neliniști, la anumite îngrijorări, la anumite riscuri potențiale. Și ceea ce noi încercăm să facem este să aplicăm un ansamblu de principii tocmai pentru a putea permite tuturor să se exprime pe internet și trebuie să fim atenți la riscuri la un nivel care poate fi stabilit și definit în acest tip de regulament. De aceea cred eu că acest element este deosebit de important și eu, în propunerea aceasta, am menținut și am susținut poziția Comisiei Europene. Ceea ce am încercat să fac în raport este tocmai să subliniez acest principiu de nediscriminare. Și am introdus astfel o serie de idei în acest, care merg în această direcție. Acum, dacă această nediscrimina, dacă există discriminare, se corectează doamna orator, sunt de acord că va trebui să facem un efort suplimentar. Nu știu până unde putem merge pentru a dezvolta acest, această idee, acest concept de best effort cel mai bun efort. Acum, e clar, știm de unde plecăm, însă nu știm până unde putem merge, pentru că face parte din acele principii generale. Dar apoi urmează instrumentele, urmează mecanismele. Dacă există discriminare, e clar, există autoritățile de reglementare la nivel național, de supraveghere la nivel național și pot interveni. Există proceduri în fiecare dintre statele membre tocmai pentru a putea pune la punct o procedură administrativă sau judiciară în funcție de nevoi. De aceea cred eu că prin această viziune globală, cu un internet deschis, cu un internet care să ofere șanse egale tuturor, posibilități egale tuturor, cred că mergem în direcția potrivită. Dacă nu facem asta, atunci s-ar putea să fie o eroare gravă, un eșec. Evident că trebuie să fim atenți la jurisprudență, trebuie să fim atenți la eventualele riscuri, însă Plecând de la acest regulament, noi trebuie să insistăm asupra principiului de nediscriminare și, în modul cel mai rezonabil cu putință, să încercăm să precizăm, să clarificăm anumite definiții. Iată, aceasta este poziția mea și evident că vom avea ocazia să avem diferite dezbateri, de altfel asta și facem acum, în acest Parlament, în această comisie, pentru a nuanța lucrurile. Eu, de felul meu, sunt optimistă și am încredere că, până la urmă, vom reuși, așa cum a făcut-o și BEREC, așa cum a făcut-o și Comisia Europeană, vom reuși să găsim un punct de vedere comun, consistent, coerent, pe marginea acestei propuneri. În orice caz, vi s-au adresat o serie de întrebări și cred că acum aveți ocazia să răspundeți la ele. Oricine poate să ia cuvântul. Doamna Trautmann a pus o întrebare. Domnul Kreutzmann, de asemenea, și uh, reprezentantul Comitetului Regiunilor, deci puteți răspunde când doriți. Mulțumesc! Da, au fost câteva întrebări legate de acest principiu best effort. Da, într-adevăr, ă, industria și ofertele se bazează pe acest principiu. Ă, la fel ă, ca orice economie ofertei, deci pe principiul celui mai bun efort. Sigur că nu este chiar un hățiș fără niciun fel de control pentru ca forțele pieței să funcționeze, trebuie ca consumatorul, ca utilizatorul final să știe care este calitatea serviciului oferit. Și deci propunerea de regulament Uh, consolidează această prevedere de a asigura, de a furniza servicii de calitate dacă uh, se observă că industria intră într-un fel de spirală negativă uh, în care calitatea serviciilor să fie știrbită, autoritățile de reglementare pot interveni pentru a impune un serviciu minim dar, în orice caz, din experiența acumulată, vă putem spune că accesul la internet este tot mai uh, mare și aici mă refer mai ales la, exper- la experiența Franței. Operatorii investesc pentru că există tot mai multă cerere în ceea ce privește calitatea, uh, debitul uh, pe internet și așa mai departe. Deci putem vorbi despre o spirală pozitivă, dar, în orice caz, mecanismele există și sunt consolidate de propunerea Comisiei Europene. Cred că este foarte important ca acest principiu al uh, efortului uh, celui mai bun uh, să fie sacralizat, pentru că um, um, sigur că pe piață există întreprinderi care pot foarte bine să mai adauge un zero la preț. De exemplu, pe prețul de referință este de 30 de euro și serviciul solicitat se vinde la 300 de euro. Se mai adaugă un zero. Deci e clar că din punct de vedere economic, drept dreptul consumatorului, uh, utilizatorului ar fi pus în pericol. Deci nu am, uh, nu am fi în slujba consumatorilor europeni. În ceea ce privește gestionarea traficului, și aici cred că uh, nu trebuie să domnească legea uh, junglei și să nu fim nici uh, așa numiții gatekeeper, deci să ocupăm segmente pe internet. Deci trebuie ca arhitectura actuală să nu ducă la suprareglementare, pentru că, într-adevăr, într-un peisaj tot mai eh, dinamic, ne dăm seama că dacă că, că restricțiile existente, limitele dispar uh, cu apariția de noi rețele tot mai uh, performante și cu rețelele de a patra generație în Franța, probabil că vor dispărea aceste obstacole uh, de la sine și apoi și pentru că, pe de altă parte, capacitatea consumatorului de a avea influența asupra operatorilor este reală. Când o piață funcționează foarte bine, clienții uh, schimbă uh, uh, oferta. Uh, deci con, condiția cea mai importantă este însă transparența, deci trebuie ca consumatorul să fie bine informat. Și dacă reglementarea adoptată conține un principiu clar, uh, conform căruia accesul la internet trebuie să rămână deschis, atunci Uh, capacitatea de a reduce din presiune asupra serviciilor este reală și ea, pentru că transparența, supravegherea de către regulator și uh, intervenția punctuală uh, duc la o arhitectură susținută juridic care este foarte eficientă și importantă. Și uh, încă un aspect cumva se prezinte realitatea în care uh, se spună că uh, vom avea o uh, de ales între serviciile specializate și accesul la internetul liber. Nu cred că trebuie să avem doar acces la internet. Primul serviciu specializat e telefonul și nimeni astăzi nu își închipuie că atunci când primește acces la internet, doar pentru că e un internet deschis, operatorul nu mai are dreptul să uh, um, uh, lase să treacă și un apel telefonic. Toată lumea își uh, dorește să se uite la ultimul episod, uh, uh, ultimul serial Borgen, dar atunci când e vorba de un apel telefonic de urgență, trebuie ca el să aibă prioritate, să aibă întâietate. E clar că trebuie să avem o prioritate, o prioritizare. Serviciile specializate nu sunt nelegitime prin, în, în sine, din principiu. O să continu în limba franceză. Aș dori să răspund și eu pe scurt la două, trei întrebări. Întrebarea dacă nu ar trebui să uh, acordăm prioritate serviciilor best effort. Mie mi se pare că aici există o antinomie, pentru că în gestionarea rețelelor ar fi o uh, greșeală economică și vă pot da un exemplu foarte simplu. Între IPTV la ofertă 3G și serviciile de acces la internet, când um, uh, persoanele din uh, gospodăria respectivă nu se uită la televizor, um, eforturile disponibile pot fi folosite pentru a fi asigurat accesul la internet. Uh, deci când uh, televizorul este deschis, uh, um, capacitatea pentru internet este mai mică, ceea ce nu înseamnă că nu este suficientă. Deci putem să oferim două oferte în paralel și dacă una din ele ia prea mult din cea de-a doua, atunci oferi, facem o singură ofertă. Dar dacă sistematic ar trebui să garantăm Uh, toată ganda doar pentru internet și apoi să mai adăugăm în plus internetul și să nu avem o gestionare dinamică între internet și televiziune, atunci serviciul ar fi mult mai scump, așa cum spunea uh, domnul Lutrel. Deci există și o problemă de ordin economic și de eficacitate. Deci trebuie să fim foarte prudenți Uh, în defini, să fiți foarte uh, prudenți în definițiile pentru care optați și uh, definirea serviciului best effort, să ne asigurăm că cu adevărat va fi vorba de un serviciu best effort, pentru că dacă nu, economia globală, economia operatorilor, dar și situația clienților ar urma să fie pusă în pericol. Apoi încă un răspuns legat de gestionarea dinamică și de faptul că trebuie să evităm blocajele pe internet. Da, într-adevăr, credem că în mecanismele de gestionare a rețelelor permise de către textul legislativ și care trebuie să continuă să fie, continue să fie uh, permise în textul final, trebuie să, uh, într-adevăr, să se gestioneze internetul astfel încât uh, blocajele să fie prevenite. Și aceasta, evident, tot din uh, motive economice. Deci gestionarea traficului, care să pună acces pe prevenirea blocajului, permite uh, investiții eficiente și uh, costuri uh, interesante pentru clienți și care uh, țin cont și de cererea, răspund cererii clienților. Iată ce doream să vă spun cu preciziunea că, ca orice operator, pune mare accent pe calitatea serviciilor furnizate, accesul la internet și ne dorim ca internetul să rămână deschis pentru că el furnizează servicii foarte interesante pentru toți clienții noștri. Mulțumesc! Mulțumesc! Um, și eu aș dori să continu în limba mea, în limba germană. Au fost abordate mai multe aspecte. Doamna Trautmann s-a referit la problema transparenței. Cred că este foarte importantă transparența, într-adevăr, dar ă, și noi ă, suntem de părere că transparența nu este suficientă. Autoritățile de reglementare au un rol foarte important de jucat, deoarece ele pot face comparații între servicii însă pentru consumator e foarte greu să identifice problema atunci când există o problemă. Deci e greu să găsească vinovatul. Nu se știe dacă e vorba de furnizorul de servicii, de rețeaua în sine, capacitatea rețelei, a ruterelor, dacă omul de rând ar ști cum funcționează internetul ar fi foarte bine, dar trebuie să recunoaștem că mm, oamenii obișnuiți eh, nu au aceste cunoștințe tehnice necesare. Și mai există un aspect eh, la care s-a referit-o doamna Trautmann. E vorba de legătura între serviciile eh, specializate și internetul deschis. Aici e vorba de trei infrastructuri, o parte uh, alocate serviciilor uh, specializate și apoi o altă capacitate alocată uh, internetului deschis. Conflictul este um, inerent și deci credem că în propunerea comisiei ar trebui să se regăsească o soluție pentru că uh, problemele recurente de exemplu, ca și alte concepte nu sunt juridice, uh, ele nu sunt bine definite în uh, document, astfel încât noi am dorit ca ele să fie eliminate din text. Și aici trebuie să mărturisesc că noi împărtășim uh, preocuparea colegului reprezentantului Comitetului Regiunilor. Dacă propunem noi servicii, servicii specializate, care duc la venituri uh, uh, suplimentare pentru companiile telecom. Uh, va fi foarte greu să, știu care, să știm care sunt stimulentele pentru operatorii de telecom să nu să, să continue să furnizeze în continuare aceste servicii. Deci pot, putem avea servicii specializate, dar aș dori să revin încă o dată la propunerea Comisiei. Dacă citiți uh, bine textul Comisiei, în el se spune că Comisia ar trebui să clarifice uh, posibilitățile uh, legate de serviciile speciale și după aceea uh, cele legate de internetul deschis. Noi am dorit să procedăm exact pe invers. În primul rând, cred că regulamentul ar trebui să trateze problema internetului deschis și după aceea să se abordeze posibilitatea de uh, furnizare a serviciilor uh, speciale, care există deja. Dar în orice caz ar trebui ca această ierarhie să fie foarte clar uh, uh vizibilă în text. Și apoi încă observație legată de întrebarea doamnei del Castillo. Dacă facem o comparație cu sectorul uh, rutier, e mai ușor de, uh, de înțeles situația, dar s-ar putea să ne înșelăm totuși, pentru că Spuneam că pentru noi internetul e o platformă de comunicare care să permită cetățenilor să aibă acces la informații și să transmită informații dar și să culeagă informații uh, provenite din mai multe puncte de vedere. Deci, principiul nediscriminării este foarte important din punctul nostru de vedere. Dacă ne gândim din perspectiva mass media, deci dacă, dacă ne gândim doar la sursele, uh, deci în regulamentul mass media, nu credem că uh, reglementarea este suficientă. În acest regulament se prevede ca uh, orice primejdie potențială ar trebui să fie exclusă din uh, opțiunile posibile, posibile chiar de la început, pentru că odată ce uh, aplicațiile au fost lansate pe internet, e foarte greu să revenim uh, înapoi și aici putem să revenim la comparația cu uh, traficul rutier. Există multe uh, reguli uh, pentru uh, în domeniul uh, Uh, traficului rutier există tot felul de prevederi, de exemplu limitări de viteză, um, semafoare uh, și așa mai departe, care sunt menite tocmai să prevină accidentele irreversibile când o mașină, să zicem, calcă un pieton. Nu cred că ar fi bine sau nu spun, de parte de mine, uh, gândul de a spune că ar trebui să avem același tip de reglementări și pe internet dar când ni se oferă o posibilitate de a preveni catastrofele, primejdile, atunci nu ar trebui să o ratăm. Și cred că ar trebui să încercăm să reglementăm chiar de la început. Mulțumesc foarte mult. Por, fin, por la alusión, esta ultima... Și având în vedere ultima aluzie pe care ați făcut-o dumneavoastră privitor la exemplul meu, ce pot să vă spun? Este că internet este o platformă, o platformă de comunicare. Nimeni nu are îndoiele asupra acestui punct. E clar că e o tehnologie care permite comunicarea și accesul la informații n-a existat niciodată o, alt, o astfel de tehnologie. E vorba de o tehnologie globală, dar în același timp internet poate fi utilizat pentru a avea o mai bună gestiune în întreprindere, poate fi utilizat pentru a vinde, pentru a cumpăra, de asemenea pentru a face o o monitorizare sau o gestionare a subiectelor tratate la nivel guvernamental, spre exemplu. Reprezintă un mediu de comunicare în sensul său cel mai larg, tocmai pentru a avea această interacțiune de comunicare. Și acest lucru se aplică pe internet în egală măsură în felul în care se aplică și în afara internetului. De aceea, dacă ne-am limitat doar la o singură perspectivă, nu am avea o, un punct de vedere global. În momentul de față, internetul este un factor de dinamizare economică, de relansare economică, poate cel mai important de care dispunem, iar potențialul internetului și impactul său asupra creșterii economice uh, este fenomenal. Este fenomenal. De aceea, capacitatea de concurență, de competitivitate a Uniunii Europene în momentul de față este afectată în mod negativ, tocmai pentru că avem nevoie de o viziune globală, integratoare, care să nu excludă pe nimeni și dacă definim acest lucru doar dintr-un singur unghi, dintr-un singur punct de vedere, atunci cred eu că ne vom confrunta cu o problemă gravă și în acest sens cred eu că trebuie să facem un efort un efort în așa fel încât să avem un principiu de incluziune și nu de excludere. Și evident, baza o reprezintă internetul. E nevoie, așa cum spunea Adineaul, reprezentantul uh, organismului de reglementare din Franța, avem nevoie de instrumente. Autoritățile naționale au instrumente, BEREC are instrumente în așa fel încât să opereze un control. Și există un protocol întreg în acest sens, un ansamblu de proceduri ce pot fi utilizate pentru a vedea dacă există discriminare sau nu. Evident că toate aceste lucruri pot fi în continuare gândite și cizelate, însă ideea centrală, după părerea mea, miezul subiectului, este tocmai faptul că avem nevoie de o viziune care să integreze toate punctele de vedere, să garanteze oportunități pentru toată lumea și să garanteze că toată lumea poate profita de internet. Deci e un principiu pe care cred eu că nu trebuie să-l uităm. Pasamos al... Foarte bine, trecem acum, dacă nu mă înșel, dumneavoastră ați vorbit și despre articolul 19, la care eu am uh, uh propus o ștergere. Eu vă propun să abordăm acest subiect la uh, următoarea rundă de discuții, cel de-al doilea panel. Aici am regrupat trei aspecte uh, cuprinse în propunerea comisiei. E vorba despre autorizarea unică pentru a putea opera în diferite state membre ale Uniunii Europene, produsele de acces și, evident, organismul de reglementare european BEREC. Mai întâi vom da cuvântul președintelui Berec, domnul Canelos, după care urmează domnul Gambardella, care este președinte al Etno, și apoi, în final, domnul Church, care este vicepreședinte pe afaceri subiecte europene din partea British Telecom. Bun, începem cu domnul președinte al BEREC, domnul Canelos. Stimată doamna Sartori, stimată doamna Del Castillo, stimați membri ai Comisiei ITRE, doamnelor și domnilor, în calitate de președinte al BEREG, Organismul European pentru Reglementarea Telecomunicațiilor Electronice, dați-mi voie să mă alătur celorlalți oratori și să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o astăzi în această audiere deosebit de importantă. După cum știți, BEREG este, a susținut foarte clar această armonizare țintită. De fapt, noi, în mod activ, am insistat Uh, că e nevoie de o abordare de reglementare peste tot în Uniunea Europeană. Și am cerut acest lucru încă din 2009. Cred că mulți dintre dumneavoastră sunt uh, familiarizați cu declarația noastră din 16 decembrie și împreună și această poziție a fost repetată și cu alte ocazii, în octombrie și mai târziu. Și am exprimat punctul nostru de vedere și faptul că vrem să respectăm obiectivele politice fixate în acest context, și anume să promovăm piața internă pentru telecomunicații și să creăm condiții optime pentru investiții care să fie în interesul consumatorilor europeni și, în, per ansamblu, în interesul economiilor europene. În intervenția mea am uh, ocupat de trei subiecte, și anume autorizarea, procesul de autorizare unică, produsele de acces și, în final, guvernanța BEREC. BEREC, în poziția sa din 17 octombrie, uh, și-a exprimat deja sprijinul față de eliminarea obstacolelor în ceea ce privește serviciile transfrontaliere în Uniunea Europeană. Și organismele noastre și-au exprimat deja convingerea că o astfel de uh, scop poate fi realizat printr-o abordare simplă, chiar la sursă, să avem pre, uh, posibilitatea de a prevedea lucrurile și să avem certitudine juridică. Și în acest sens, noi am pus accentul pe armonizarea diferitelor Uh, standarde, lucru care de fapt este coerent cu munca noastră precedentă. Și dacă avem o, sim- o notificare unică, acest lucru reprezintă un punct de echilibru comparativ cu celălalt regim de autorizare și în așa fel încât să asigurăm o tranziție lină între cele două sisteme și să ne asigurăm că avem o bună monitorizare a pieței. Și plecăm de la această bază, putem să prevedem munca noastră în următoarele luni. Acest lucru de altfel este și prevăzut în acest text și este cuprins de altfel și în raportul ITRE. În mod specific, putem defini uh, procedurile de notificare armonizate și să avem un formular unic de notificare. BEREC a făcut o propunere detaliată deja uh, Uh, pentru anul 2014, tocmai pentru a ușura perioada de tranziție, o tranziție lină. Berec și-a exprimat îngrijorările totuși în, în abordarea sa pentru că nu ne dorim să avem o anumite preferințe pentru anumite tipuri de servicii de acces, ci vrem să avem o descriere completă a caracteristicilor tehnice. Dă, trebuie să găsim soluția cea mai potrivită și asta trebuie să se bizuie pe diferențele care există în rețea, la nivel de tehnologie, la nivel de comercializare peste tot în Europa și să ținem seama de faptul că aceste elemente evoluează în mod constant. De aceea salutăm alegerile ce au fost făcute în raportul ITRE. BEREC, de asemenea, ar propune să avem un fel de ghid al bunelor practici uh, în uh, domeniu și, astfel, invităm toate părțile implicate să facă o analiză a pieței pentru a se asigura că aceste caracteristici sunt în mod constant actualizate pentru a oglindi felul în care evoluează piața. Acum, noi suntem de părere că instaurarea BEREC a fost una foarte bună. Înființarea BEREC a fost una foarte bună și trebuie să asigurăm în continuare independența sa. Toate schimbările care ar viza o îmbunătățire a activității sale trebuie să se facă în mod prudent și să țină seama și de faptul că există un raport final, o evaluare a activității BEREC redactat de către Parlamentul European. Și în raportul I3, clar că există dorința de a avea un set armonizat de reguli și proceduri, tocmai pentru a îmbunătăți trasabilitatea și pentru a permite fiecărui organism să-și îndeplinească rolul ce revine. Și de aceea noi ne dorim să avem această procedură de notificare simplificată. Pentru că această procedură să funcționeze în mod corect, este clar că trebuie să avem un temei juridic foarte clar, să știm care sunt actorii care intervin și subliniez acest lucru. Astăzi, din păcate, nu este cazul în, peste tot în Uniunea Europeană. Și voi încheia intervenția mea spunând că BEREC este angajat să conlucreze cu toate părțile implicate, cu toate instituțiile implicate, tocmai pentru a ajunge la o propunere finală care să permită îndeplinirea obiectivelor noastre fără a pune sub semnul întrebării și realizările pe care le-am avut până în prezent în domeniu peste tot în Uniunea Europeană. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult, domnule Canelas, președinte Berec, și acum dau cuvântul domnului Gambardella, care este președinte al ETNO. Uh, dear Chairwoman, Dear Chairwoman, am... Stimate domnule președinte, stimate domnule raportor, stimați membrii ai Parlamentului, Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat posibilitatea de a exprima vederile etno în cadrul acestei audieri. Parlamentul European este casa cetățenilor europeni, deci este casa noastră. În orice dezbatere, acest parlament are o valoare deosebită. Membrii etno și-au exprimat deja părerile cu privire la politicile adecvate pe care ar trebui să le promoveze Uniunea Europeană, astfel încât sectorul telecomunicațiilor din Uniunea Europeană să treacă într-o nouă fază de creștere și să pună capăt acestui um, acestor probleme care se confruntă. Cred că punctul nostru de vedere este foarte clar. Avem nevoie de mai multă previzibilitate și aici suntem de acord cu prietenii noștri de la BEREC și certitudine juridică, cât și condiții echitabile pentru consumatori și um, egalitate pe, în ceea ce privește internetul. Acestea ar trebui să fie principiile de bază pentru orice tip de legislație. Industria noastră se confruntă cu competiție la nivel global, în special din partea noilor actori și trebuie să ne adaptăm politicile unei piețe în schimbare o piață care nu mai arată ca acum 50 de ani. Trebuie, deci, să ne adaptăm și să, să facem față noilor provocări. Alte regiuni din lume s-au adaptat mai repede în beneficiul industriilor și al consumatorilor. Având acest obiectiv în minte, Etno dorește să lucreze într-un mod constructiv pe tot parcursul procesului legislativ cu Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană. Eu sunt convins că discuțiile legislative în um, acest Parlament pot să ducă la rezultate bune pentru toată lumea și în special pentru cetățenii europeni, pentru a putea ajunge la, pentru a putea realiza obiectivele agendei digitale. Textul propus de Comisia Europeană face câțiva pași în această direcție, în special propunerea cu privire la politica legată de spectru. Noi apreciem foarte mult eforturile rapor, doamnei raportor și Um, ale tuturor raportorilor. Este foarte important pentru noi să reducem incertitudinea și să evităm uh, poveri um, administrative și mai mari pentru industrie. Europa trebuie să fie și mai ambițioasă, deoarece aceasta a rămas în urma altor regiuni. Reglementarea propusă ar trebui, regulamentul propus ar trebui văzut în special ca un instrument de creștere. Colegislatorul poate să își pună amprenta și să se asigure că acest instrument va um, duce la creștere. Parlamentul European și Consiliul ar trebui să adopte abordarea potrivită și astfel să creeze un mediu propice investițiilor. Dați-mi voie să subliniez câteva puncte care, după părerea noastră, sunt importante pentru abordarea potrivită. Conexiunea rapidă la internet este baza unei economii digitale moderne prin intermediul cloud computing-ului, al rețelelor inteligente, e-government, e-education, e-health și așa mai departe. Fără acestea, Europa va rămâne și mai mult în urmă. Un studiu recent ne arată acest lucru. Raportul spune că investițiile în infrastructura telecomunicațiilor din Europa au scăzut cu aproximativ 2% pe an în ultimii 5 ani, în timp ce în alte părți ale lumii aceasta a fost de fapt o creștere de 2% pe aceeași durată. Piețele sunt caracterizate de o, competiție acerbă, nu numai um, între operatorii telecom, dar și companiile de internet. Iar uh, regulamentele nu sunt adaptate noului model concurențial. Așa că avem nevoie de un regulament pentru a face față investițiilor costisitoare în infrastructură. Trebuie să ne asigurăm că acest regulament va reprezenta un instrument pentru asigurarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor și pentru a le da acestora accesul atât la servicii de internet cât și la servicii de telecomunicații. Credem că un context echitabil um, lipsește în actuala propunere a Comisiei consumatorii europeni ar trebui să se bucure de drepturi când vine vorba de motoare, de căutare, când vine vorba de furnizori, de internet și așa mai departe. Este nevoie de transparență, de deschidere, nediscriminare, portabilitate, proceduri conforme care să fie aplicabile atât să fie aplicabile furnizorilor pe, pe piață. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că actorii se bucură de condiții egale. Aș vrea de asemenea să vorbește despre revizuirea propusă și despre colaborarea dintre Comisie și BEREC. Orice reformă viitoare a arhitecturii ar trebui să fie bazată pe principiul responsabilității și ar trebui să existe o colaborare între um, BEREC și Parlament. Aceasta însă este de foarte multe ori um, destul de greoaie și duce la incertitudine legată de reglementare, iar acesta este ultimul lucru de care avem nevoie. Europa s-a concentrat foarte mult pe distorsionarea pieței. Haideți să, să evităm riscurile asociate acesteia. În concluzie vreau să spun că apreciem foarte mult ideea revizuirii cadrului general um, al te pieței telecomunicațiilor, dar haideți să facem acest lucru uh, într-un uh, mod col colaborând pentru a putea să um, investim mai mult în acest sector crucial. Nu ne mai putem permite să pierdem timp într-o piață care se schimbă așa de repede. Mulțumesc foarte mult! Uh, please, uh, Mr. Uh. Vă rog, domnule Whitchurch, aveți cuvântul. Um, thank you, um, Madam Chairman, ITRE Committee. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați ai Comisiei ITRE. Bună ziua tuturor! Sunt conștient de faptul că propunerea cu privire la acces au uh, făcut ceva vâlvă mai multă vârvă în uh, media, în mass media decât uh, neutralitatea internetului, dar pentru noi e un subiect foarte important și aș dori să vă explic de ce uh, BT este în favoarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană, cel puțin în parte. Aș dori să vă spun în introducere că BT Uh, furnizează servicii în aproximativ 170 de țări, investim masiv, reușim să facem investiții de câteva miliarde în uh, internetul cu fibră optică în Regatul Unit, chiar în vremuri de uh, criză. De asemenea, uh, investim și în terenuri uh, uh, de sport uh, și, uh, de asemenea, internetul prin fibră, fibră optică. Noi uh, furnizăm servicii pentru uh, companii importante din Europa și din întreaga lume. E un aspect foarte important, în, uh, mai ales uh, în ce privește propunerea Comisiei cu privire la acces. De ce clienți vorbim noi când vorbim despre uh, servicii transfrontaliere? E vorba de uh, clienți de tip corporații multinaționale care au uh, nevoi foarte diverse. Nu mă aștept ca cineva să-și ia binoclul uh, să se uite la uh, această, acest diapozitiv, dar el reflectă diversitatea uh, cerințelor. Pentru noi e vorba de o uh, mare reziliență, de viteză și așa mai departe și de aceea uh, trebuie să producem, să, să creăm produse pe măsura cererilor clienților E vorba de 40% uh, din uh, uh, posturile noastre și 50% din cifra de afaceri, deci aceste servicii. Și deci, dacă ar exista un furnizor paneuropean, beneficiile ar fi evidente deși uh, în, um, intervi- în, um, în, uh, în studiile efectuate, uh, jumătate dintre ei spun că un serviciu unic paneuropean nu ar fi o soluție practică. De ce? Pentru că datorită, tocmai datorită disparității produselor în Europa. Aici, pe această hartă, aveți Mm, un, o exemplificare a uh, varietății produselor, uh, uh, mai multe tipuri de servicii, mai multe uh, moduri de uh, abordare a clienților. Comisia Europeană consideră că nu e o problemă, dar noi considerăm că totuși uh, în acest domeniu uh, uh astfel se creează uh, servicii de proastă calitate, se cresc taxele pe întregul lanț valoric, datorită faptului că Uh, nu, uh, datorită multiplicității de uh, operatori, de furnizori de servicii și așa mai departe. Deci ce putem face? Această propunere de simplificare a licențelor poate fi utilă, dar pentru noi nu este un obstacol principal în calea accesului. Pentru noi problema cea mai mare este accesul. E o chestiune de ordin economic. Noi avem uh, nevoie, în primul rând, de un acces uh, personalizat. Um, comisia uh, pentru noi, uh, în documentul uh, Comisiei, cel mai important element este Ethernetul, bitstream-urile și apoi faptul că trebuie să se asigură transparență, nediscriminare și așa mai departe. Deci, cât mai multe garanții juridice și apoi și o anumită coerență între statele membre, pentru că mm, noi apreciem eforturile BEREC ale Parlamentului, ale Comisiei de a încuraja armonizarea, totuși să nu uităm că e vorba de 28 de autorități naționale. E clar că în aceste condiții piața este fărămițată. Deci ne-am dorit să avem o abordare mai coerentă. De asemenea, când furnizezi servicii la nivel paneuropean, e foarte greu să ai economii de scară pentru a uh, permite construirea de, acces, de, de rețele de acces uh, uh, fizice peste tot. Deci reglementarea accesului este pentru noi foarte importantă. În ceea ce privește produsele uh, propuse de comisie în propunerea sa, tocmai din motivele enunțate, uh, respectiv accesul concret uh, uh, nu va fi întotdeauna posibil, uh, noi considerăm că produsele sunt mai importante. Noi înțelegem abordarea BEREC care spune că trebuie să acordăm prioritate accesului fizic, dar credem că autoritățile de grămetare să se gândească și la produse de acces virtual, nu doar la acces concret. Oricum, mai mult decât în prezent, decât o fac în prezent. Deci, uh, în concluzie, noi sprijinim uh, pe fond propunerea Comisiei, mai ales în ce privește uh, Ethernetul. Uh, credem că această propunere poate să fie îmbunătățită și să nu fie diluată. Credem că Parlamentul ar trebui să pună accentul pe uh, nevoia de acțiune în uh, următorul cadru revizuit. Și dacă putem uh, îmbunătăți calitatea serviciilor pentru companiile paneuropene. Noi credem că aceasta, acesta poate să fie un uh, vector de creștere economică în conformitate cu Previziunile se pare că uh, profitul ar putea să fie de 58 de miliarde pe an, nu e vorba decât de o cifră estimativă, dar în orice caz vă dați seama de, de profitul posibil. Deci, în orice caz, e o pistă pe care cred că merită să o explorăm. Mulțumesc! El turno de preguntas. Și acum avem ocazia să punem întrebări. Vom începe cu, eu știu, deputații, nu știu dacă eventual și Comitetul Regiunilor dorește să intervină din nou pe această temă. Dacă nu, atunci dăm cuvântul uh, deputaților. Cu Pilar. Uh, sur... Catherine Trautmann, vă rog. Je vais être courte, uh, puisque je Mulțumesc, uh, Pilar. În um, discuțiile pe care le-am avut, toată lumea a susținut propunerile comisiei, însă am auzit de multe ori de redundanțe sau de prea multă complexitate. Cred că Berecul a făcut uh, propuneri legate de formule mai simple și cred că este o pistă pe care ar trebui să mergem în simplificarea uh, acestor practici de armonizare. În ceea ce privește celelalte produse de acces armonizate, am auzit că în anumite cazuri um, acestea sunt uh, utile, însă cred că este vorba de cazuri destul de puține și nu înțeleg de ce Comisia a ales să generalizeze uh, aceste tipuri de compensații pentru a face din ele o alternativă sistematică. Legislația actuală oare nu permite autorităților de reglementare să folosească aceste tipuri de compensații? Această atenție specială limitează marja de manevră autorităților de reglementare naționale și în, în ceea ce privește BEREC, eu am lucrat cu colegul meu pe raportul um, său care a fost deja examinat și a fost votat în plenară. Eu cred că, în ceea ce privește ameliorarea guvernanței, sunt de acord cu raportoarea noastră, Pilar del Castillo. Președintele ar trebui ales dintre membrii săi, trebuie să ne gândim la durata mandatului său, ar putea să fie integrat în uh, Direcția Generală Connect. Însă se pare că nu este o propunere acceptabilă, deci um, Vrem să păstrăm independența BEREC față de autoritățile de reglementare naționale și față de instituțiile europene. Cred, deci, că punctul de vedere pe care Parlamentul a încercat să-l expună în dezbatere se pare mai adaptat. Mi-ar plăcea să știu și punctul de vedere al experților cu privire la acest aspect. Los diputados luego Bun, acum dăm ocazia eh, deputaților să se exprime și să vedem ulterior ce posibilități mai avem, depinde de timp. Mai sunt alte întrebări din partea deputaților? Bun, dacă nu mai am și eu ceva de spus la acest subiect, pentru că aici avem diferite aspecte față de cele cuprinse în propunerea, uh, în propunerea comisiei. În ceea ce privește BEREC și independența acesteia, așa cum spunea cu doamna Trautmann, eu sunt de acord cu ea, motivele sunt de altfel împărtășite. Propunerea noastră este să menținem independența BEREC, atât față de țările membre și față de instituțiile comunitare și europene și ceea ce s-a propus, ceea ce eu am propus, e vorba de elemente care în principiu vor întări uh, felul în care funcționează BEREC și vor ușura activitatea sa. Așa cum se spunea adinaori, trebuie să știm exact care este relația cu uh, autoritățile de reglementare la nivel național. Trebuie să avem o împărțire a competențelor în mod omogen, în așa fel încât toată lumea să poată participa la aceste procese de luare de decizie din partea BEREC. Pentru că dacă nu există competențe clar definite pe anumite teme, e clar că vom avea probleme. E nevoie de această simetrie, e vorba de această implicare pentru a ușura munca BEREC. Acum, în ceea ce privește produsele de acces, în mod clar, produsele de acces, mai ales la internet. Haideți să vedem. Mie, din câte, așa cum spunea din alt și doamna Trotman, mie mi se pare că, da, într-adevăr, după discuții îndelungate cu foarte mulți experți, cu foarte multe persoane cu, uh, care lucrează în domeniu, uh, și care sunt direct afectate de acest subiect, e bine, acestea au fost destul de critice față de propunerea Comisiei din două motive. Primul motiv este pentru că dacă vrei să dai prioritate unui produs și dacă vrei să faci acest lucru în mod corect, trebuie să răspunzi nevoilor majorității care să fie determinate în mod corect. Și apoi, pentru că, în orice caz, e vorba de o inițiativă care nu a suscitat suficiente dezbateri, care nu era suficient de matură și de coaptă, pentru că nu s-a organizat o adevărată consultare publică structurată pentru a culege diferitele puncte de vedere. Și în acest sens, ceea ce am încercat eu să fac a fost să fac o propunere oarecum sub presiune și să încerc prin diferitele articole și diferitele prevederi consacrate acestor produse de acces, la, mai ales la internet, să combin toate punctele de vedere. Însă, ceea ce cred eu este că trebuie să știm mai întâi în ce măsură acestea sunt necesare, sunt adaptate nevoilor care există și cred că ar fi important și interesant să facem un efort pentru a omogeniza felul în care sunt utilizate aceste produse și să vedem dacă unele dintre ele trebuie să devină prioritare. Și în cadrul revizuirii directivei cadru referitoare la comunicările electronice, eu am propus pentru că nu exista o dată fixă pentru acest uh, proces. Am propus iulie 2016, în așa fel încât să putem include și acest element în procesul de revizuire. Am ascultat cu atenție cele spuse de reprezentantul British Telecom. Înțeleg foarte bine care este logica și dorința aceasta a dumneavoastră de armonizare a produselor de acces și înțeleg foarte bine că e clar că acest lucru ar ușura, ar simplifica situația. E logic. Problema acum este următoarea. Cu cine discuți? Depinde cu cine discuți, pentru că în funcție de interlocutor poți vedea că unii au o atitudine pozitivă și doresc includerea anumitor produse de acces și fiecare vede acest lucru în mod diferit. De aceea trebuie să găsim o cale de mijloc și să vedem exact care sunt tipurile de produse de acces care par a fi cele mai interesante pe tip de sector, pe țară, pe stat membru și pe tip de, știu eu, întreprindere, pe tip de sector de uh, muncă, segment de piață. E bine, e clar că ne aflăm într-o situație uh, foarte diferită și nu putem decât să facem o constatare și anume că deocamdată ne lipsesc informațiile, deocamdată ne lipsește o dezbatere pe fond uh, și ne aflăm într-o situație în care fiecare are un punct de vedere diferit, pentru că privește aspectul acesta dintr-un unghi diferit. Și e clar că ideea aceasta de omogeneizare ar fi una bună, însă trebuie să vedem exact cum anume putem să o facem într-un mod atât de personalizat. Și apoi trebuie să ținem seama de nevoile din domeniu. De aceea, mie mi s-a părut că subiectul acesta era unul oportun, era unul interesant, merită să fie discutat aici în Parlament, dar eventual îl putem amâna să-l amânăm și să avem o adevărată dezbatere ulterior, tocmai în cadrul dezbaterii legată de uh, directiva cadru. Și să vedem, eventual, dacă e nevoie de o dezbatere mai urgentă, putem face și acest lucru. Și acum, în ceea ce privește autorizarea unică. Eu cred, de asemenea, că aceasta este uh, necesară, pentru că există foarte multe disparități și avem nevoie de o schemă coerentă de autorizare. Evident că acestea vor depinde de statele membre și uh, evident că statele membre ar putea adăuga anumite uh, cerințe care până la urmă ar complica situația și am pierde din eficacitate și am pierde din eficiența pe care o propune tocmai acum regulamentul acesta. Noi ceea ce am propus a fost o autorizare, un sistem de autorizare simplificat care, într-adevăr, să o recunoască unui operator dreptul de a interveni pe piața și altor state membre, să aibă un format asemănător, să fie un formular asemănător, în așa fel încât să câștigăm în eficiență. Și Comisia avea acest obiectiv în momentul în care a formulat această propunere și susțineam această dorință de simplificare și cred că putem să facem acest lucru. Pentru că noi asta întotdeauna ne-am dorit în Parlament, să simplificăm lucrurile. Acum, sincer, nu am întrebări. Văd că nu s-au adresat întrebări. Însă, dacă doriți, puteți avea posibilitatea acum să mai faceți încă un comentariu, să mai adăugați ceva în cazul în care acest lucru vi se pare absolut necesar. Vă rog. Eh, în ceea ce mă privește, Aș dori să îmi exprim satisfacția în legătură cu întrebarea doamnei Trautmann. Um, uh, nu cred că e bine să ne întoarcem la poziția BEREC. E foarte clară. Bineînțeles că un formular simplificat va duce la simplificarea sistemului în sine, deci uh, aplicăm principiul dacă nu spargi, n-ai ce repara. Deci, preferăm această abordare mai simplă, ehm, față de cealaltă abordare care mi se pare că complică sistemul. În ceea ce privește normele armonizate, BEREC recunoaște că trebuie garantate operatorilor dreptul de a avea acces la produse de acces de calitate, dar nu suntem de acord în legătură cu aplicarea acestor soluții gata făcute și, așa cum spunea și dumneavoastră, avem nevoie de flexibilitate. Deci trebuie ca produsele noastre de acces să se adapteze în funcție de nevoile pieței. Știți foarte bine că în cele 28 de state membre structurile pieței diferă cu prerogative comerciale ale cooperatorilor care sunt foarte diferite de la un stat la altul. Deci, nu există dovezi că piața ar fi dată uh, greș și deci că ar trebui să avem nevoie de uh, măsuri de tipul calapod general pentru toată lumea. Dacă uh, piața nu funcționează cum trebuie, există mijloacele tehnice și juridice pentru a remedia aceste uh, lacune, iar în ceea ce privește acțiunea BEREC, noi suntem gata să punem la dispoziția tuturor cele mai bune practici de reglementare. Iar în ceea ce privește ultimul aspect la care v-ați referit și care se referă la guvernanța BEREC, noi dorim să garantăm uh, independența acestui organism în față de ceilalți factori implicați, dar față și, și față de autoritățile de reglementare la nivel internațional. Iar în ceea ce privește alegerea directorului executiv al uh, BEREC. El va fi votat de către membrii, dar ar putea fi votat de către membrii. o propunere interesantă, dar cu ocazia adunării generale de săptămâna viitoare de la Budapesta vom, uh, voi uh, lansa această idee, o voi pune și în atenția colegilor. Doriți să mai faceți o observație? Văd că aici mai sunt două persoane care în principiu vor să intervină, dar care fac parte din panelul următor. Ați încheiat? Un moment, vă rog. Deci, haideți să dăm dovadă de un pic de flexibilitate pentru că nu au fost așa de multe întrebări adresate de către reprezentanții Parlamentului. O să vă dau cuvântul, însă nu uitați că va trebui să trecem imediat după la următoarea rundă de discuții, în așa fel încât să ajungem să încheiem. Și dacă la final mai avem timp, în măsura în care acest lucru e posibil, am să vă mai dau cuvântul și după ce o să dăm cuvântul și comisiei, o să vedem dacă mai avem timp pentru a prelungi dezbaterea și pentru a da cuvântul și altor reprezentanți, în așa fel încât toate sensibilitățile și toate ideile să aibă ocazia să fie exprimate aici. Acum, foarte pe scurt, doar câteva comentarii în ceea ce privește aceste, acest subiect al produselor de acces. Bănesc asta doreați să evocați, nu? După care trecem la următoarea rundă de discuții. Pardon, eh, Luigi Gambardella avea a, mă iertați, domnul Gambardella, ați cerut să interveniți, da, mă iertați, v-am uitat. Câteva comentarii, după care îi vor lăsa pe colegi să vorbească. Cred că e foarte important și aș dori să repet ce am spus înainte. Noi Uh, etno, noi uh, ne-am angajat să avem o cooperare constructivă. E foarte important să există o astfel de dialog uh, cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European și dacă se ajunge la soluții de compromis, nouă, noi ne bucurăm de astfel de evoluții. Dar, până la urmă, ce e important pentru noi? A spus un cuvânt foarte important, simplificarea. Pilar de Castillo a rostit acest cuvânt. Noi ne dorim ca... Nu avem cum să simplificăm cu mai multe reguli. Dacă ne uităm la uh, BERC, la um, uh, acces unic și așa mai departe, ne dorim să, ca sistemul să fie mai puțin complex. Sistemul european este cel mai complex din lume și, apropo, suntem uh, regiunea cea mai reglementată din lume. Deci trebuie să reducem această complexitate. Apoi trebuie să mai reducem și nivelul de incertitudine. Domnește prea multă incertitudine și uh, am dorit ca această incertitudine să fie redusă pentru că știm cât de important este pentru noi acest aspect și cât de important este și pentru uh, autoritățile de reglementare. Sigur că există domenii. Am avut o recomandare foarte importantă care a fost adoptată după 2 ani cu privire la stabilitatea prețului Uh, cuprului și flexibilitatea fibrei oplice. Am dorit ca această recomandare să fie cu adevărat pusă în practică și că se respectă normele în vigoare la nivel internațional. Bun, acum două intervenții foarte pe scurt din partea doamnei Fitori și apoi Scott Marcus, director al WIC. Vă rog. Thank you very much for the possibility to briefly... Mulțumesc foarte mult Aș dori să mă refer la autorizarea unică la BEREC și uh, la uh, produsele de acces. E foarte important să nu uităm că modelul actual de reglementare, în conformitate cu cadrul european, a dus la rezultate foarte bune dacă facem uh, comparație cu partenerii globali, beneficii pentru consumatorii europeni. Investițiile din Europa sunt foarte importante, s-ar putea ca uh, în alte părți din lume să se vorbească de o investiție de capital, uh, dar mai mare, dar nu de investiții în rețele pe, în alte regiuni din lume se uh, cheltuiesc mai, uh, se, se investesc în alte zone, dar nu ca în Europa, în uh, rețea, în fibra optică și așa mai departe. Uh, Vă pot da uh, cifre furnizate de uh, um, autorități independente OECD, Comisia Europeană și altele. Deci, uh, viteza de internet pentru consumatorul internet este mai mare, prețurile sunt mai abordabile, opțiunile, ofertele sunt mai uh, inovatoare și, deci, în consecință, uh, Uh, gospodăriile europene au acces uh, mai uh, mare la internetul în bandă largă decât gospodăriile din SUA, din China, din Japonia și așa mai departe, în urma unui studiu recent. Deci, cred că trebuie să consolidăm acest cadru de reglementare care funcționează foarte bine, care are ca temelie principii de bază. De exemplu, decuplarea uh, care reprezintă o cheie a poveștii de succes din Europa în acest domeniu al internetului cu, baz, cu bandă largă. Pentru, trebuie să prezervăm, să păstrăm acest sistem pentru că a generat inovare, competitivitate, dar a uh, permis și investiții alternative uh, private în rețea. Acest model de concurență a fost uh, uh, uh, descoperit și de către un studiu comandat de către comisia, de către comisia dumneavoastră, comisia ITRE, care a fost dat publicității recent. Uh, Uh, deci uh, că nu are un uh, impact foarte mare asupra investițiilor de către operatorii de infrastructură. Deci noi sprijinim propunerea raportorului de a elimina articolele, articolul 18 din propunerea de regulament și considerentul 38. Suntem de acord cu cele spuse de BT. Credem că e o nevoie urgență să prioritizăm armonizarea care uh, uh, stă la baza furnizării de servicii la nivel paneuropean. E un domeniu în care considerăm că piața unică ar putea genera mai multă creștere economică prin creșterea productivității și a eficienței companiilor europene din uh, întreaga Uniune Europeană. Și de aceea noi uh, credem că uh, uh, produsele de, genera- de, de a treia generație sunt foarte importante, dar ele nu ar trebui să se substituie uh, produselor de acces fizic sau de cuplării, ci e vorba de produse suplimentare ca, uh, de care e nevoie pentru nevoile specifice ale unor utilizatori foarte specifici, de exemplu companiile și așa mai departe. În ceea ce privește BEREC, noi suntem pentru uh, Uh, un organism uh, independent, puternic. Uh, credem că e foarte important să se mențină aceste checks and balances, aceste verificări în ce privește diviziunea puterii și credem că împărțirea misiunilor între Comisie și autoritățile naționale de reglementare a funcționat foarte bine și, deși de această dată sprijinim și propunerea raportoarei, raportoarei cu privire la BEREC și la uh, diviziunea muncii. Apoi, în ceea ce privește uh, regimul de armonizare și de simplificare, noi credem că este necesar pentru a reduce birocrația și suntem de acord și cu propunerile uh, raportoarei pe această temă. Mulțumesc, domnule Marcus. Sunt uh, director VIC, un uh, institut de cercetare din Germania. Aș dori să fac observație succintă cu privire la autorizare. Uh, în uh, evaluarea sa de impact, Comisia, pe drept cuvânt, uh, a evidențiat um, îngrijorări legate de plata autorizațiilor pentru uh, serviciile universale. Cred că nu ar trebui ca acest aspect să se piardă în dezbateri, dar se poate corecta mult mai ușor decât a propus Comisia, deci autorizările Uh, deci directiva uh, uh, respectivă are soluții în acest domeniu, se folosesc cele mai bune practici în țările respective, cele care figurează și în raportul BEREC, doar câteva modificări minore la directiva respectivă ar putea să rezolve problema. Dar nu ar trebui să scăpăm din vedere acest aspect. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte constructivă. Mulțumesc! Putem acum Trecem la următorul, uh, următoarea rundă de dezbateri, cea legată de spectru. Începem cu Nicola Frank de la EBU. Vă, te rog, Nicola, ai cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a lua cuvântul. Vreau să vă spun că organismul nostru reprezintă serviciile uh, de mass media publice în Europa și, uh, de fapt, suntem prezenți în 56 de state membre. Înainte de a mă referi la această chestiune a prevederilor legate de spectrum, aș dori să profit de ocazie pentru a vă aminti cât de important este uh, acest spectru radio pentru televiziune și pentru uh, difuz- radiodifuziune. Uh, noi avem obligația să ajungem, să difuzăm către audiență și acesta, aceasta în mod universal era obligație și o adevărată provocare să realizăm acest lucru. Și din uh, statisticile recente din Europa se reiese că 46% din uh, familiile europene beneficiază de aceste servicii. Și e vorba de 4 milioane de gospodării și e vorba de peste 200 de milioane de cetățeni. Deci sunt cifre importante. Uh, E vorba de o rețea organizată peste tot în Europa care propune un număr uh, din ce în ce mai mare de uh, posturi de televiziune și radio. Și noi ceea ce ne dorim vrem să avem eficacitatea, vrem să avem uh, capacitatea de a face față tuturor situațiilor diversificate și încercăm în așa fel încât 50% din canalele de radio să fie la nivel național, iar restul de 50% sunt la nivel local și regional și ne confruntăm cu o problemă, o problemă de bază care trebuie să fie rezolvată, și anume relația care există între pachetul de comunicații electronice din 2009 și noul regulament pe care îl discutăm acum. Această legătură trebuie clarificată. Asta ce înseamnă? Înseamnă că principiile conținute în pachetul de telecom uh, trebuie văzute dacă acestea se mențin sau nu. Acum, politica în domeniul spectrului spune felul următor că aceste frecvențe radio reprezintă un bun public care au un rol economic, social și cultural deosebit de important. Uh, și mai mult decât atât, atât pachetul Telecom cât și uh, programul referitor la spectrul pe care îl discutăm acum, trebuie să ținem seama de diversitatea culturală și de pluralitatea media. Deci, e clar că acest lucru trebuie să fie pregnant subliniat și clarificat în regulament. Mai mult decât atât, avem patru puncte cheie pe care vrem să le subliniem. Primul fiind faptul că există un rol deosebit al spectrului pentru radiodifuziune și pentru uh, televiziune, care trebuie să fie recunoscut și ar fi nevoie de amendamente potrivite la considerentul 17 în acest sens. Un al doilea aspect la care doream să mă refer, atât statele membre cât și Parlamentul European trebuie să continue să se implice în procesul de luare de decizii pentru spectru pe viitor. Decizia de a aloca spectrul radio în mod armonizat este una de natură politică și trebuie să implice legiuitorii europeni pentru a ne referi la directiva cadru și mai precis la articolul 8 și la articolul 9, uh, care clarifică această noțiune a spectrului armonizat. Vă invit să recitiți aceste articole. Și în acest context, este deosebit de important de asemenea să notăm faptul că neluarea unei decizii pentru armonizare uh, în funcție de numărul de megahertz a fost luată la nivel european și s-a făcut o trimitere la o bandă de 700 de megahertz. Cel de-al treilea punct la care doream să mă refer este faptul că utilizarea actuală a spectrului trebuie să fie revizuită înainte de a lansa noile proceduri de realocare și dincolo de criteriile care sunt uh, listate la articolul 10, trebuie să mai ținem seama și de observațiile făcute de autoritățile naționale. Noi credem că aceste autorități naționale ar trebui, de asemenea, să fie uh, luate în considerare și să vă examinăm felul în care se alocă aceste benzi, cum anume sunt alocate și dacă sunt în mod eficient utilizate. Și ar trebui, de asemenea, să ținem seama și de solicitările pieței. Nu putem în mod automat pleca de la ideea că e nevoie de spectru suplimentar pentru anumite categorii de servicii uh, în numele conectivității ar fi mai eficient să oferim anumite servicii în intern printr-o uh, bandă uh, cu o lărgime fixată, determinată sau, pentru a spune lucrurilor uh, pe nume într-un mod mai simplu, ar trebui să vedem care este alegerea pe care vrem să o facem, dacă oamenii vor să treacă printr-un sistem simplu sau să aleagă o, niște servicii 3G. Apoi, nu uitați că trebuie eliberate anumite utilizări, anumite benzi care sunt în momentul de față utilizate înainte de a putea să le realocăm. Evident, nu e ceva nou, însă nu uitați că mai există și un risc și anume adevărat, o, o eventuală interferență. E clar că aici e vorba de decizii politice și e clar că spectrul uh, de asemenea conține și o latură tehnică. Iar uh, considerentele politice nu pot să prevaleze față de considerentele tehnice. Acum, de asemenea, trebuie să vedem și care sunt utilizatorii finali ai acestui spectru și trebuie să prevenim orice formă de interferență. Trebuie să ne asigurăm care va fi nivelul de costuri și e vorba de anumite principii care trebuie să fie respectate și să fie și aplicate de către autoritățile naționale. Iar pentru a face o sinteză, aș spune că principiul acesta al tele, pachetului de telecomunicații trebuie să recunoască și valoarea plus valoarea socială, economică și culturală pe care o oferă spectrul și să recunoască rolul spectru pentru acest aceste uh, emisiuni pentru radiodifuziune și pentru uh, difuzarea emisiunilor de televiziune. Și Parlamentul European în continuare trebuie să fie implicat în procesul de luare de decizii la nivel european, iar Uh, felul în care acum spectrul este utilizat trebuie să fie analizat și trebuie să, această analiză trebuie să fie luată în considerare. Trebuie, evident, să fim atenți și la un eventual risc, și anume acela de interferență. Vă mulțumesc! Eh, muchas gracias, eh, Nicola. Mulțumim foarte mult, Nicola. Și acum, domnul Laudan, vicepreședinte pentru proiectele și politicile legate de spectru, din partea Deutsche Telekom. Thank you for giving me the Mulțumesc. Mulțumesc pentru că mi-ați dat oportunitatea de a exprima părerea noastră legată de politica spectrului. Deutsche Telekom susține proiectul de directivă pentru piața unică cu privire la politica spectrului. Acesta este foarte importantă pentru industria de telefonie mobilă, este importantă pentru clienții noștri și pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Trebuie să trecem de fragmentarea legată de reglementare și de piață în, Euro- în Uniunea Europeană cu 28 de state. Politi situația actuală reprezintă un obstacol în fața investițiilor și duce la dezavantaje majore pentru operatorii europeni față de operatorii din Statele Unite, de exemplu. Propunerea este un pas foarte important către schimbare propunerea unui cadru de reglementare comun în Europa și trecerea peste această fragmentare ar putea însă să fie și mai ambițioasă prin intermediul unor scop, unor linii directoare mai precise pentru statele membre. Operatorii de Telecom se confruntă cu foarte multe provocări din cauza procedurilor de acordare a licențelor care sunt foarte complicate. Deutsche Telecom um, susține tratamentul nediscriminatoriu față de noi operatori pentru a preveni discriminarea atât față de aceștia cât și față de cei vechi. Licitațiile nu ar trebui să fie distorsionate pentru a îmbunătăți bugetele statului și nu ar trebui să se plătească taxe înainte ca operatorii să poată să utilizeze spectrul. Telecom susține propunerea ITRE pentru a introduce o durată a licențelor de 30 de ani împreună cu condiții mai bune pentru schimbul de licențe care va duce la o mai bună utilizare a spectrului. Tehnolo neutralitatea tehnologiei este de asemenea susținută. Este nevoie de regulamente pentru nivelurile de performanță ale, ale frecvențelor. Deutsche Telekom susține de asemenea intenția Comisiei de a uh, um, favoriza instalarea de puncte de acces, um, însă acest lucru trebuie să respecte drepturile de utilizare ale tuturor. În ceea ce privește recepția, am auzit câteva um, com comentarii legate de acest lucru și de anumite conflicte. Uh, pe viitor, rețelele de telefonie mobilă vor fi și mm, importante și în mm, recepția de uh, conținut. Aceasta devine din ce în ce mai legată de rețelele de telefonie mobilă. Tocmai de aceea este necesar ca rețelele de telefonie mobilă să poată susține acest trafic. În ceea ce priv... Europa trebuie să-și continue munca de armonizare în ceea ce privește interferența Uh, nu este uh, posibil să se um, aloce mai, um, mai, mai, multe, uh, mai multe licențe, iar în ceea ce privește utilizarea convergentă, ar trebui să creăm un um, sistem adaptat pentru, pentru viitor în linii mari, propunerea pentru piața unică este o bază bună pentru piață și pentru utilizatori și cu modificările necesare poate reprezenta un succes pentru Europa. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Vă mulțumesc! Acum urmează domnul Gerard Pogorel, profesor de economie la Telecom Paritech. Vă rog, domnule Pogorel, aveți cuvântul. for this, uh, this opportunity to Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat posibilitatea de a participa la această audiere și de a analiza situația în care ne găsim în ceea ce privește utilizarea spectrului radio în Europa. S-au făcut foarte multe acest parlament a jucat un rol foarte important în creșterea conștientizării cu privire la importanța accesului la spectrul radio. Varietatea și diversitatea activităților care sunt susținute de accesul la um, spectrul radio este una foarte mare. Însă, când analizăm situația actuală, constatăm că Obiectivul nostru și acela de a realiza o piață unică a telecomunicațiilor în Europa nu este abordat uh, suficient și nu este acoperit suficient de propunerea pe care o avem uh, în, în discuție în acest moment. Este adevărat, prețurile pentru utilizatorii de pe piața Telecom în Europa sunt foarte mici, lucru care este bun pentru consumatori, însă dacă analizăm structura globală a pieței și dinamismul industriei telecomunicațiilor și de asemenea dinamismul industriei wireless, se știe și este foarte, este foarte clar și îmi pare rău că trebuie să repet acest lucru, că Europa rămâne din ce în ce mai mult în urmă. Astfel, dacă nu luăm măsuri rapide, ne confruntăm cu riscul de a ajunge la o prăbușire economică. Există, deci, câteva propuneri, câteva sugestii pe care astăzi aș dori să le fac, astfel încât să reușim să îmbunătățim această situație caracterizată printr-o fragmentare extremă. Ceea ce se întâmplă acum în Europa în ceea ce privește piața telecomunicațiilor este uh, aberant. Avem 28 de piețe diferite, fie ca niciuna nu seamănă cu cealaltă. Avem mai mult de 100 de operatori și astfel Europa poate fi considerată um, foarte uh, competitivă, însă această situație uh, creează și foarte multe probleme. Aș dori, deci, să fac două sugestii pentru a putea merge mai departe către realizarea acestei piețe unice a telecomunicațiilor. Se discută despre o mai bună convergență a alocării uh, spectrului în Europa. Cred că acesta este un aspect pozitiv, chiar dacă nu toate țările doresc să participe la acest mecanism. Cu toate acestea, coordonarea o mai bună coordonare decât ceea ce s-a făcut până acum a alocării spectrului, ar fi un um, pas înainte către această piață unică a telecomunicațiilor. Și un alt aspect cu privire la care trebuie să fim realiști e, e faptul că, trei, că um, licitațiile pentru spectrul uh, radio nu se desfășoară așa cum trebuie. Le cerem operatorilor de pe piața Telecom să plătească milioane, miliarde de euro la aceste licitații. Și ne confruntăm, de fapt, cu dificultăți în, invest, în a investi și în a crea ceea ce este cu adevărat important, această piață unică a telecomunicațiilor. Unele state membre percep taxe anuale pentru spectrul radio, poate chiar își mențin aceste licitații, deoarece în domeniul comercial acestea sunt legitime, însă există foarte multe abordări pe care am putea să le discutăm pentru a nu impune această povară extrem de grea asupra industriei telecom. Desigur, bugetele de stat au nevoie de bani, dar acestea vor avea și mai mulți bani dacă le vor permite operatorilor telecom să-și facă treaba și anume să construiască rețele și nu să plătească miliarde fără să fi primit, de fapt, niciun ban din partea utilizatorilor. Și un uh, ultim aspect care este menționat de, foarte des în legătură cu uh, dificultatea cu care luăm decizii legate de spectru la nivelul Uniunii Europene este că în foarte multe state se perpetuează situații care sunt dificil de adaptat cadrului general. Ar trebui să facilităm um, modul în care aceste țări uh, trec la o metodă mai convergentă de alocare a spectrului și să le permitem tuturor să se deplaseze, în a, să se îndrepte în aceeași direcție, cu aceeași viteză, și anume spre piața unică a telecomunicațiilor. Eh, Mulțumim foarte mult. E clar, nu există niciun fel de îndoială discutăm aici despre un element crucial pentru dezvoltarea unei piețe interne care să fie competitivă în cadrul Uniunii Europene în domeniul comunicațiilor. Deci, e clar că avem puncte de vedere diferite, din unghiuri diferite. Și înainte de a da cuvântul colegilor care doresc să intervină, aș vrea să semnalez două aspecte legate de această propunere. Mai întâi, aș vrea să nu uitați, pentru că nu trebuie să uităm, faptul că vorbim de acea parte a spectrului care este armonizată și consacrată uh, comunicațiilor electronice. Deci, de multe ori, e clar că Există anumite observații care nu țin neapărat de această propunere de reglementare, ci sunt mai degrabă uh, ar aparține mai degrabă unei propuneri de gestionare a spectrului. Există o decizie a Parlamentului în acest sens și poate că aceasta va fi actualizată ulterior, dar în momentul de față noi discutăm și exprimăm toate îngrijorările care au de-a face cu sectoare care nu sunt specifice, specific cele consacrate uh, telecomunicațiilor electronice. Și dacă facem acest lucru, e clar că nu prea ne încadrăm în obiectivul pe care îl are, de fapt, și de drept această propunere referitor la spectru. Acum e clar că anumite considerente în unele dintre ele se insistă, și am făcut-o și eu, asupra necesității de a evalua la un moment dat deschiderea, posibilitatea de a avea noi benzi, noi frecvențe. Da, e un subiect care revine în mod repetat. Pentru că eu înainte am uh, fost într-o altă comisie care s-a ocupat de acest lucru și am mai discutat despre asta. Însă de aceea, acum vreau să vă spun, atenție, e vorba de un regulament și nu putem să lansăm tot felul de idei pe probleme generale uh, pe care le-am putea avea din punct de vedere al garanțiilor, pentru a garanta deci astfel de diversitatea culturală, socială, economică și așa mai departe. Aici avem un regulament, deci e un instrument care se aplică în mod imediat, direct, nu e o directivă în care am putea să ne permitem niște uh, considerații mai generale. Deci nu e vorba de un uh, raport din proprie, un, un aviz. Deci trebuie să fim coerenți, să nu cumva să, să extindem prea mult conținutul acestui instrument legislativ. Și uh, dacă facem acest lucru, atunci ar deveni aproape imposibil de aplicat concret, din cauza conținutului său mult prea larg. Și am pierde din vedere faptul că ne concentrăm pe un anumit sector. Și spun acest lucru pentru că, uh, așa cum spunea și doamna Nicola Frank, Există aici anumite sectoare implicate, uh, radiodifuziune, televiziune, eu înțeleg îngrijorările lor și e adevărat că anumite lucruri sunt deja semnalate în considerente, putem în continuare să le mai și uh, subliniem, dar nu uitați care este sfera de acoperire a acestui text, și anume un spectru armonizat pentru comunicațiile electronice. Așa că vă rog să fiți atenți la acest aspect. Eu susțin cele spuse de comisie, și mi se părea că, da, într-adevăr, era posibilitatea de a promova anumite aspecte. Acum, în ceea ce privește durata drepturilor acordate pentru benzile acestea de frecvență armonizată, armonizate, uh, eu am propus ca durata aceasta să nu fie de mai puțin de 30 de ani pentru drepturile referitoare la uh, frecvențele armonizate, nu doar cele care le avem deja, ci și cele care vor exista pe viitor. Aici, evident, că există în continuare un semn de întrebare. Ce se va întâmpla cu cele care, dintr-o dată, beneficiază de un număr dublu de ani, ori n-au plătit decât pentru jumătate? Ce se va întâmpla cu aceste drepturi? E bine, eu cred că răspunsul e destul de clar, nu? Și simplu și anume că e vorba de un spectrul adițional, suplimentar, nu-l vor avea dacă nu vor plăti uh, sumele aferente. Și deci, statele membre sunt cele care vor trebui să reacționeze primele, e clar. Eu, în calitate de raportor, și noi, ca și Parlament, nu putem să spunem încă de pe acum clar cum anume lucrurile se vor rezolva uh, nominal în fiecare stat membru. Nu știm asta. Însă, dacă într-adevăr există o prelungire a duratei față de ceea ce fusese inițial atribuit, dacă s-a plătit pentru o anumită cantitate, o anumită durată, e clar că acest lucru va avea consecințe. Acum, extinderea acestui termen, acestei perioade de timp, poate reprezenta un stimulent, o încurajare Apoi, mai sunt și alte lucruri pe care le putem face, și anume să utilizăm un instrument care în momentul de față, deși există, nu este utilizat. Și anume, posibilitatea de a cumpăra o parte din spectru. Uh, există posibilitatea de a dobândi anumite drepturi sau de a uh, cumpăra. Deci, e o manieră de a dinamiza uh, utilizarea spectrului. Și mi s-a părut o idee interesantă, tocmai prin aceste stimulente. Poate că am reușit în final să obținem exact ceea ce ne dorim. E vorba de stimulente care sunt într-adevăr interesante, pentru că așa cum s-a spus, pentru că așa cum s-a spus, într-adevăr, avem nevoie de astfel de stimulente. În așa fel încât să putem evita orice litigii pe viitor. Nu uitați că lucrurile vor fi din ce în ce mai rapide, mai energice, tot, totul va evolua și vom avea nevoie și de celelalte frecvențe și benzi ale spectrului. Acum, deocamdată atât din partea mea și acum aș dori să știu dacă există întrebări. Catherine, te rog. Oui, euh, cher juste euh, une petite remarque par rapport. Euh... Mulțumesc, Pilar. Doar o observație cu privire la sfera de aplicare a regulamentului și la metodă. Am înțeles că trebuie ca pentru un regulament să se definească sfera de aplicare, dar textul comisiei a încercat să vizeze cât mai larg și problematic, aș spune eu, reglementările economice în prezent, care sunt în prezent în vigoare. Deci dacă dorim să avem un principiu de bază de care să ne ținem, uh, e bine ca el să fie respectat, dar pe de altă parte trebuie să încercăm să facem puțin ordine și în felul în care lucrăm. E punctul meu de vedere, uh, l-am uh, repetat în mai multe rânduri, acum referitor la spectru. Am pornit mm, de la ideea definirii de către statele membre a unei uh, gestiuni uh, mai armonizate a spectrului. E un demers pe termen foarte lung. Într-adevăr, uh, constat că nu se respectă termenul. E important însă să avem cât mai repede o astfel de definiție pentru a vedea care este valoarea economică a spectrului existent, a spectrului care ar putea fi adăugată dividende și apoi a spectrului mm, repartizat. Cred că trebuie să ajungem la un consens, avem însă și opți- opțiune strategică la dispoziție, respectiv Parlamentul să ia apărarea spectrului în fața Consiliului. Știm că Consiliului nu îi prea place acest subiect, uh, chiar dacă e un factor economic și domnul profesor Pogărel a reamintit acest lucru. Aș avea două întrebări. Ce se întâmplă cu coerența? Uh, cadrul actual cu privire la piața secundară, care în directiva cadru fusese limitat la schimburi pentru aceeași utilizare, îl depășim? Nu. Uh, ce se prevede în acest sens? Apoi, dacă am avea un calendar de alocare a spectrului uh, identic de la un stat la altul al Uniunii Europene, care ar fi consecințele pentru, uh, pentru mediul de afaceri. Și aici pun cam uh, aceeași întrebare ca Pilar del Castillo. Mă refer mai ales la operatori, pentru că pornim de la o situație în care operatorii dobândesc frecvențe în uh, state membre pe care le plătesc uh, și trebuie să plătească totul dintr-o dată. Poate n-am înțeles eu prea bine uh, funcționarea, dar în orice caz asistăm la o schimbare de sistem economic care nu de care nu mi se pare că se ține cont suficient. Din perspectiva accesului și a plății, poate că uh, durata e o soluție, dar plata anuală uh, pe termen mai lung poate să fie de preferat. Uh, să nu uităm că de obicei se plătesc chirii lunare, dar în orice caz avem două aspecte care trebuie să fie abordate. În primul rând, faptul că Uh, dinamizarea pieței trebuie să treacă printr-o clarificare a pieței secundare și apoi investițiile. Bineînțeles că trebuie să menținem licitațiile. Mm, e, o concurență va fi foarte dură pentru companii, dar putem astfel să trecem la un spectru armonizat dintr-o dată care să anticipeze felul în care se cere întreprinderilor să investească în uh, telefonia fixă și în fibra optică. Cred că aceste chestiuni sunt foarte importante. Domnul Kreutzmann. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea o întrebare. Am auzit că în Corea de Sud se face trecerea la uh, următoarea uh, viteză pentru pachetele date. Deci se trece la 5G. Nu știu dacă am înțeles eu bine, dar e nevoie de puncte de tranziție uh, mai scurte sau uh, zone de tranziție mai scurte. Care sunt măsurile care sunt luate în acest sens? ar fi o opțiune de întoarcere la spectrul radio sau nu? Mai există întrebări cumva? În aceeași ordine de idei ca și antevorbitorii mei, am o dublă întrebare. Una se adresează reprezentantului Deutsche Telekom și cealaltă domnului profesor Pogorel. Noi la BEREC am uh, dorit să existe uh, posibilitatea ca operatorii să primească acces la spectrul uh, cantitativ pe care îl doresc, fără a pune în pericol dinamica pieței și nici stabilitatea financiară a operatorilor. Am înțeles foarte bine că mulți operatori majori, precum compania dumneavoastră, a avut ceva surprize neplăcute în ce privește uh, uh, spectrul, accesul la spectrul în anumite jurisdicții. Întrebarea mea este următoarea. Uh, să zicem că propunerea Comisiei în ce privește simplificarea uh, spectrului va fi pusă în aplicare. O companie ca dumneavoastră ar fi dispusă să cheltuiască milioane de euro doar pentru a primi acces la uh, uh spectrul de 700 max în uh, întreaga Europa? o primă întrebare și a doua întrebare pentru domnul profesor Pogorel uh, e următoarea. Am înțeles bine că sugerați limitarea sau scăderea prețului de acces la spectru în schimbul unei uh, obligații de acoperire, mai ales uh, în zonele rurale, pentru că sunt, uh, așa cum s-a procedat în țări precum Germania sau Suedia, ar fi o alternativă viabilă pentru a găsi un echilibru între obligațiile de acoperire a terenului și uh, prețul de acces la spectru. Acum e rândul uh, experților Vă rog să răspundeți la întrebări. Mulțumesc. Și eu aș dori să răspund în uh, germană, pentru că uh, o parte din întrebări, cel puțin, au fost în germană. În legătură cu evoluția ulterioară, noi avem o foaie de parcurs uh, de standardizare la nivel internațional și normele 4G care au fost puse în aplicare reprezintă baza acestei foi de parcurs, deci uh, până în 2016 vom trece la uh, următoarea etapă și vom folosi uh, astfel mai mult spectru și vom avea și la dispoziție mai multe măsuri care să ne permită să avem o viteză de tranziție mai ridicată. Iar în ceea ce privește viteza 5G, va sosi, ea va sosi uh, Uh, peste 2, uh, deci 2-3 ani e mai puțin. Deocamdată nu avem tehnologia necesară ca să uh, folosim această viteză, dar în orice caz vă pot confirma că mergem în direcția cea bună. În legătură cu LG Advanced, nu este un nou standard, nu e o nouă normă, ci un set de reguli care urmează să fie uh, puse în aplicare pentru a uh, evita uh, fărămițarea spectrului. Ce înseamnă aceasta? Vom avea diverse tipuri de benzi de spectru cu viteze variabile, 800, 1000, 2000, care să fie folosite în paralel pentru ca spectrul să fie mai, uh, mai larg și astfel să avem o viteză mai mare. Apoi ați vorbit despre Uh, nevoile viitoare și satisfacerea lor. Avem uh, uh, agenda 2015 în care identificăm prioritățile în acest domeniu. Grupul de lucru de experți la nivel internațional se ocupă de acest subiect și sperăm să identificăm segmente de spectru pentru IMT. Vă referați la acest proces uh, de globalizare, de armonizare în Europa. Sperăm ca decizia uh, uh, Uh, de care vorbeați să fie pusă în aplicare, dar nu înțeleg care este conflictul din dezbaterea publică uh, cu uh, radioul sau cu serviciile de televiziune. Eu cred că trebuie să mergem chiar mai departe. Și când studiem sistemele, ne dăm seama că între 2000 2016 și 2018, cu spectrul pe care îl avem uh, la dispoziție, nu va mai fi suficient pentru a face față uh, cerințelor uh, benzii largi mobile. Dar sigur că mm, serviciile de televiziune au nevoie de ceva mai mult timp pentru ca noi norme mai moderne să poată fi uh, introduse. Cred că nu va exista acest conflict de care se uh, vorbește, chiar dacă unii îl anticipează. Iar în ceea ce privește sistemul de licitații în Europa, dacă noi am, uh, am, ne-am depune candidatura pe toate piețele, e adevărat că nu suntem prezenți pe toate piețele. E un principiu valabil și pentru ceilalți operatori. Noi uh, nu avem o uh, piață unică pentru cele 28 de state membre, ceea ce înseamnă că uh, o companie din acest domeniu uh, nu va putea participa la uh, licitații peste tot pentru că subiectul este foarte complex, nu înțelegem totdeauna miza, ceea ce înseamnă că retragem bani de pe piață astfel. Dacă însă am avea un set armonizat de reguli pe care să le respecte statele membre și care să fie controlat de către la nivel european, deci dacă avem acest set de reguli ar fi suficient pentru noi. Nu ar mai fi uh, nevoie de organizarea licitațiilor și astfel am acoperi uh, nevoile. Bun, și acum pentru a răspunde mai întâi Nicola și apoi domnul profesor. Sau invers, mai întâi domnul profesor. Uh, thank you for uh, giving the opportunity. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc că îmi dați posibilitatea să clarific lucrurile. Da, la ce m-am gândit eu? Dincolo de aspectele legate de taxe pentru spectru și acoperire. E bine, am auzit aici spunându-se că anumite state membre au dificultăți pentru a planifica frecvențele și pentru a asigura convergența cu uh, frecvențele utilizate, mai ales în uh, noile state membre, asigura convergența cu planificările făcute în alte state, în statele membre cu vechime. Acum, sugestia ar fi, pentru a putea ajuta toate statele membre să înregistreze progres și să meargă pe același drum, cu aceeași viteză, spre aceeași direcție, să utilizeze fondurile structurale, în așa fel încât să avem o adevărată revizuire a planului de frecvențe. Cred eu că aceasta ar fi poate o abordare mai radicală, dar ne-ar permite să creăm, într-adevăr, această piață unică a telecomunicațiilor pe care ne-o dorim. Mulțumim foarte mult și acum Nicola. Doamna Frank, vă rog. Yeah, okay. Thank you. Um, maybe to answer to... Mulțumesc. Uh, mai întâi pentru a răspunde lui Pilar. Da, într-adevăr, regulile care sunt propuse aici și suntem conștienți de asta, e vorba de reguli pentru spectru, care au fost uh, armonizate. E clar, noi înțelegem asta. Acum, acest spectru armonizat, în multe uh, cazuri, a fost utilizat și procesul de alocare trebuie să respecte anumite principii, principii reglementate, nu? Care au fost recunoscute în pachetul Telecom. Deci un fel de clarificare pe care o propunem noi aici. De asemenea, acest lucru este important și din punct de vedere al definițiilor legate de spectru. Aici ar trebui să existe o trimitere clară la uh, pachetul telecomunicații pentru a spune clar ce înseamnă spectru armonizat. Noi am vrut nu să extindem sfera de acoperire, ci să clarificăm condițiile. Acum, am auzit și adevărat că distribuirea în rândul mass media trebuie să se facă uh, online. Și e foarte interesant să analizăm acest aspect. Spre exemplu, televiziunile, 93% în continuare sunt uh, privite online, sunt uh, doar și doar 2% și doar 2% sunt emisiuni înregistrate care sunt văzute mai târziu, după momentul difuzării, propriu-zis. Deci, faptul că se, po- se pot uh, utiliza aceste servicii de televiziune online, pe internet, uh, e un aspect care este deosebit de important, mai ales din punct de vedere al platformei digitale terestre care trebuie să asigure difuzarea acestor servicii. Apoi, s-a vorbit de convergență, felul în care sunt utilizate aceste frecvențe. Și există, spre exemplu, un semnal de televiziune care vine online și permite accesul la serviciile respective de uh, uh emisiuni TV și ne așteptăm din partea internetului pe bandă largă, din partea televiziunii digitale, să propună cele mai bune servicii cu putință și uh, evident că difuzarea în direct este în continuare serviciul cel mai potrivit, cel mai bun și cred că totul lumea e de acord cu asta. Apoi, noastră ați menționat faptul că avem nevoie de spectru suplimentar pe viitor, într-un viitor de altfel apropiat. Noi suntem nu neapărat convinși de acest lucru. În continuare e nevoie de argumente pentru a uh, promova acest spectru mobil. Și e clar că e vorba de un exercițiu de, inven, de inventar pur și simplu care trebuie să făcut. Însă în continuare e nevoie de argumente suplimentare pentru a ne convinge de necesitatea de a avea un spectru mobil suplimentar. Uh, Bun, trecem acum la următorul, uh, la următoarea rundă de discuții și la final să sperăm că vom avea timp suficient pentru a acorda tuturor posibilitatea să mai intervină cei care doresc. Bun, trecem acum la Runda de discuții consacrată roamingului. Mai întâi, domnul Marcos, director VIC, a luat deja cuvântul Adinaur. apoi Elizabeth Fittery, doamna este director ECTA, și domnul Guillermo Beltra, ofițer în cadrul BEUC. As always, it's a great pleasure and a great honor. Mulțumesc mult, doamna Castillo, ca de obicei este o onoare să fiu aici. Astăzi o să prezint um, un rezumat uh, care provine din trei studii făcute pentru comisiile ITRE și IMCO. Puteți să găsiți copii ale acestora afară, deoarece multe puncte se regăsesc acolo. Ceea ce aș dori să vă spun în primul rând este ceea ce a propus Comisia. Comisia a propus o serie de modificări cu privire la regulamentele legate de roaming. Articolul 4A care încurajează crearea de alianțe legate de roaming care vor acoperi toate statele membre. Există planuri de tranziție disponibile pentru a ajunge la, uh, compro- la compromisuri și astfel se vor putea uh, implementa soluții structurale iar schimburile modificările propuse vor duce la o scădere a prețurilor pentru roaming. Apelurile internaționale sunt tratate separat, dar, după părerea mea, acestea sunt strâns legate de roaming. Obiectivul era acela de a ajunge la prețuri fixe, aceleași pentru um, apelurile internaționale cât și naționale. Așa că obiectivul este acela de a scădea prețurile pentru roaming. Acesta este un lucru pozitiv pentru piața unică, însă pe mine mă îngrijorează mai mult metodologia pentru a pune în aplicare aceste obiective. Mm, nu cred că aceste alianțe roaming vor, vor fi foarte um, apreciate costurile pentru intrarea în, acestor, în aceste alianțe sunt destul de mari și nu există destule motive pentru ca operatorii de telefonie mobile să intre în aceste alianțe. Aceștia nu ar fi um, la fel de controlați, dar acesta nu este un motiv. Și aceștia, de asemenea, nu ar mai trebui să facă față concurenței, dar probabil că ei nu sunt foarte îngrijorați de aceasta de la bun început. propune, noi considerăm că aceste alianțe pur și simplu nu vor avea loc. Așa că, analizând mai departe ceea ce ar trebui să facem, cred că este foarte important să ne gândim la faptul că costurile și prețurile sunt controlate împreună. Acestea sunt legate une, unul de celălalt. Costurile care nu au fost așa de mari în trecut, acum devin mai mari, inclusiv costurile legate de rezilierea contractelor. Trebuie luate și acestea în considerare în uh, regulament. În roaming se, când se face un apel, practic se plătește către rețeaua de acasă. Pentru apelurile primite nu există însă o astfel de taxă. Există o taxă care este plătită de rețeaua de acasă către rețeaua țării de destinație. Diferența dintre aceste taxe însă este foarte mare și Comisia știe acest lucru deoarece se vede în evaluarea impactului. Comisia a lucrat foarte mult timp de ani de zile pentru, ca, pentru a aduce mai aproape aceste taxe, însă există o diferență foarte mare între acestea în rândul statelor membre. Există diferențe de 3 cenți, de exemplu. Și acest lucru înseamnă că anumiți operatori pur și simplu pierd 3 cenți pe minut și ne întrebăm de ce ar face acest lucru. Uh, Așa că aceste lucruri trebuie abordate împreună și avem nevoie de o abordare mai, auto, mai atot, atot cuprinzătoare. Costurile, costurile apelurile internaționale ar trebui tratate ca o măsură de protejare a consumatorului în noul regulament. Costurile de asemenea sunt tratate separat și avem patru măsuri care de fapt ar trebui să, să fie unificate acest regulament, probabil că va încetini trecerea la prețuri mai mici pentru roaming. Noi credem că este nevoie de o abordare integrată a acestor taxe pentru roaming și o abordare integrată, de fapt, a apelurilor naționale și internaționale. De fapt, salutăm abordarea coordonată a raportorilor cu privire la aceste aspecte. Este o problemă complicată care trebuie analizată în detaliu. Propunerea este foarte complexă din punct de vedere structural, așa cum a spus și doamna del Castillo, este important să o simplificăm. Unul dintre avantajele sistemului actual este o structură ierarhică foarte clară, ceea ce ar face propunerea comisiei ar fi să um, complice și mai mult interacțiunile. Avem, uh, de fapt, o structură um, care seamănă cu niște spaghete, care este mult mai dificil de um, înțeles și ar putea fi dificil de susținut. Există numeroase avantaje în propunerea comisiei, însă. Este foarte important să păstrăm anumite elemente uh, din această propunere și credem că măsurile prioritare ar trebui să fie implementate în mod selectiv. Oricum este important să simplificăm ceea ce s-a propus, dar um, în linii mari suntem um, de acord cu raportul del Castillo. Mulțumesc. Mrs. Uh, Fitori, it is... Doamna Fitori, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitația de a vorbi despre propunerea cu privire la roaming. Cei care susțin obiectivul de a reduce taxele de roaming pentru utilizatorii finali și pentru a crea o experiență pozitivă în ceea ce privește roamingul pentru cei care călătoresc în afara granițelor, uh, Susțin ideea că ar trebui să să se creeze practic un scenariu ca acasă și în alte, în alte țări, dar să se păstreze atmosfera concurențial uh, între, între operatori. Aceștia ar, ar trebui să existe o concurență eficientă în continuare între aceștia. Este la fel de important să existe certitudine juridică, dar și previzibilitate în ceea ce privește normele în vigoare trebuie să se știe ce investiții trebuie făcute pentru a putea respecta aceste norme. Desigur, există diverse soluții, diverse opțiuni, care însă de multe ori merg în direcții diferite. În același timp, mai există și un Roaming 3 un, um, un termen limită care este de fapt 2014. De ce soluțiile însă merg în direcții diferite câteodată? Dacă operatorii și-ar reduce taxele de roaming printr-un sistem de alianțe, în loc de alte soluții, sau chiar dacă roamingul este eliminat prin lege până în 2016, atunci um, decuplarea ar deveni, nu ar mai avea sens. Aceasta a fost creată pentru a favoriza con concurența și pentru a scădea taxele de, de roaming. Dacă aceste taxe sunt eliminate însă prin alte metode, atunci de ce s-ar mai investi în decuplare? Obliga, de asemenea, obligația de a face acest lucru ar deveni uh, fără sens. este, este nevoie și ca industria să facă investiții rezonabile. De asemenea, este important să ne gândim că dacă eliminăm taxele de roaming prin lege, trebuie să știm că vor exista costuri care vor fi plătite de operatori. Iar acestea vor trebui suportate și de industrie și ar, put, ar um, putea exista dezavantaje la adresa consumatorilor. Utilizatorii care nu folosesc serviciile de roaming practic vor trebui să susțină costurile roamingului folosit de alți utilizatori care călătoresc în străinătate, iar această paradigmă nu este foarte bună pentru utilizatori. Dacă taxele de roaming sunt eliminate prin lege, așa cum propune raportoarea, este important ca acestea să fie însoțite de uh, utilizarea echitabilă, așa cum uh, uh, se prevede în propunerea comisiei. Vă mulțumesc! Acum are cuvântul uh, domnul Beltra. Mulțumesc, stimată doamnă Pilar. Mulțumesc Comisiei ITRE că a invitat și um, Organizația pentru Drepturile Consumatorilor să vorbească aici. Noi respectăm uh, interesul a mai bine de 40 de organizații pentru, pentru consumatorii, mai bine de 30 de țări, uh, suntem uh, BEUC. Ne bucurăm de faptul că Comisia a hotărât să ia măsuri pentru a ajunge la această piață unică europeană a comunicațiilor electronice. Așteptăm acest regulament de mult timp. Sper că toată lumea e de acord că cu fiecare an care trece roamingul este tot mai important pentru că consumatorii sunt tot mai mobili și călătoresc. Aș dori să vă reamintesc de regulamentul 2893 uh, din 2013 în ce privește agenda digitală pentru Europa. Și aici citez acest regulament. Măsurile care duc la desăvârșirea pieței unice ar trebui să ducă uh, la uh, scăderea până în 2015 a tarifelor între comunicațiile naționale și comunicațiile internaționale pentru telefoane, te mesaje SMS și MMS. Suntem de acord cu această propunere și îi rugăm pe legiuitori să profite de această măsură pentru a introduce măsuri și uh, în vederea atingerii acestui obiectiv. Propunerea Comisiei uh, încearcă să uh, dezvolte uh, aceste planuri de a patra generație, care este o propunere foarte bună pentru consumatori, însă articolul 4a ne pune câteva probleme și aș dori să le trec în vedere. În primul rând e faptul că mecanismul propus cu privire la acordul colectiv ar putea avea un impact asupra competiției, concurenței și de asemenea asupra paletei de opțiuni pe care le au consumatorii. Astfel, uh, mari actori ar putea să fie, benefic- să fie avantajați în detrimentul uh, operatorilor mici. Pentru anumiți uh, operatori de dimensiuni mai mari, această uh, propunere e uh, binevenită. Apoi, faptul că există criterii geografice sau de populație ar putea duce la uh, crearea unei Europe cu două viteze, în care uh, une, unii consumatori ar putea beneficia de servicii roaming, iar alții nu, în funcție de operator și de țara în care locuiesc. Deci, pe ansamblu, noi considerăm, noi ne temem că propunere, această propunere de mecanism este prea complexă și riscă să ducă uh, la o exacerbare a confuziei consumatorilor și o uh, neîncredere în serviciile de roaming. Noi considerăm că ecologitorii ar trebui, în schimb, să Uh, folosească prerogativele uh, Parlamentului și să elimine tarifele uh, la roaming din 2015. Însă trebuie să ne gândim cum putem să atingem acest obiectiv. Noi credem că plafoanele pentru roaming nu merg prea departe pentru 2012. Deci dacă se vizează doar cei care primesc telefoanele, nu e suficient. Deci, ca o regulă generală, noi întotdeauna am dorit ca aceste praguri să reprezinte dublul uh, plafonului cu ridicata. Uh, aș dori să mă refer la cele spuse de domnul Marcus de la VIC. Deci dacă vrem să creăm o piață unică, serviciile transfrontaliere, deci uh, prețurile pentru serviciile transfrontaliere trebuie, costurile trebuie să fie eliminate. Deci dacă ne dorim să avem o piață unică, fără obstacole pentru consumatori, deci ar trebui ca cineva care locuiască doar la câțiva kilometri peste graniță să fie, să poată să își sune vecinul de peste graniță la tarif local. De aceea atragem atenția asupra articolului 21 aliniatul 3 și dorim ca această prevedere să fie menținută și îmbunătățită când consumatorii folosesc servicii uh, telecom fără a trebui să se gândească dacă persoana pe care o sună se află într-o altă țară sau dacă călătorește sau nu, atunci putem vorbi cu adevărat de o piață unică. Mulțumesc! Eh, mulțumim foarte mult. De asemenea, ținem să vă mulțumim și dumneavoastră, domnule Beltra. Și acum, iată, avem ocazia să dăm cuvântul celor din sală, mai întâi Comisia, apoi Comitetul Regiunilor, pentru că reprezentantul Comitetului Economic și Social nu a reușit să rămână până la sfârșit. Bun, acum eu aș vrea să facem o, câteva clarificări. Aș face eu câteva clarificări în ceea ce vrește propunerea mea referitoare la roaming. Mai întâi, plecăm de la o situație care E o situație incontestabilă. Roamingul a devenit un produs vintage. Că s-au împlinit deja șapte ani de când avem regulamentul roaming. Iar soluția e mereu aceeași. Mai modificăm un pic, mai modificăm pragurile, mai modificăm tarifele. Așa am făcut cu roaming 1, cu roaming 2, cu roaming 3. Și acum, iată, deja de foarte multă vreme ne aflăm într-o cascadă, așa, în lanț de diferite roaminguri, care au tot scăzut treptat, treptat, sincer. Acum, dacă vrem să vorbim despre piața internă veritabilă, piața internă a telecomunicațiilor veritabilă, asta nu înseamnă că roamingul, doar el, dacă ar dispare, ar duce dintr-o dată la apariția miraculoasă a pieței interne. Nu! Dar dacă ar dispare roamingul, atunci efectul evident economic asupra cetățenilor care îl utilizau și mai mult decât atât și efectul simbolic de dispariția unei obstacole, unei bariere, o barieră extrem de palpabilă. Și anume, îți părăsești țara și imediat utilizarea unui serviciu de comunicație prin telefon sau prin, uh, eu știu, tablete, transferul de date prin propriul telefon, mesagerie vocală și așa mai departe, trans, uh, transmiterea datelor, dintr-o dată îți complică viața. În loc să-ți ușureze șederea într-o altă țară a Uniunii Europene și să-ți permită să stabilești niște conexiuni mai ușoare, mai simple de realizat și nu neapărat atât de costisitoare. Deci, spre exemplu, să ai acces la niște servicii de uh, Wi-Fi care să-ți permită să reduci costurile, nu? Și de multe ori, și cu toți am trecut prin asta, ne aflăm în situații în care nici măcar n-am reușit să utilizăm aceste instrumente, aceste mecanisme în mod simplu și tocmai din cauza costurilor. Acum, o persoană, știu eu, din Portugalia, din Grecia, din Germania, din Polonia, sau din Suedia. Vrea să dau un telefon, să sune acasă sau, eu știu, să-și folosească tableta, să-și consulte niște date pe calculator. A, e bine, persoana respectivă, dacă ar dispare roaming, ar vedea că există o schimbare, o schimbare tangibilă. Și eu sunt convinsă că acest lucru va fi extrem de tangibil, ca și semnal din partea Uniunii Europene și către celelalte regiuni ale lumii, cum că noi aici avansăm, consolidăm o piață internă și asta are o valoare economică extraordinară. Mai mult decât atât, o valoare extraordinară economică și pentru utilizatori. De aceea cred eu că acest lucru cere cu tărie din partea noastră o decizie politică clară la un moment dat. Și anume, gata cu sistemul acesta. Gata. Cred că a venit momentul acum, după aproape șapte ani de reglementări, să facem asta. Și cum să o facem? întâi trebuie să ținem seama de principiul de certitudine juridică, securitate juridică, siguranță juridică. Dacă îl pierdem din vedere acum, s-ar putea să avem probleme ulterior. E un principiu, aș spune eu, uh, integrat într-un sistem în care drepturile reprezintă un element important în care vrem să reglementăm și nu ne putem permite să spunem în felul următor, super, gata, mâine dimineață adio costurile de roaming. Nu! Legea, în momentul de față, a fost adoptată acum un an de zile. Și siguranța juridică trebuie să fie menținută. De aceea eu N-am propus data de 2014 sau 2015, ci am zis 2016, în așa fel încât să avem o perioadă de timp suficient de rezonabilă și de lungă, în așa fel încât să dezvoltăm progresiv aceste oferte, în așa fel încât companiile și firmele să, au, să aibă timp să se adapteze noi situații. Bun. Acum, eu am propus de asemenea și o revizuire a, ca, a directivei cadru și să ne punem întrebarea următoare. De ce să facem investițiile, investițiile acum dacă oricum directiva va fi schimbată? Păi dacă nu facem nimic acum, nu știu când vom mai ajunge să sperăm ca sistemul să funcționeze pe undeva prin 2016 când vom avea acel nou roaming, roaming 4 sau eu știu. Nimeni nu spune că trebuie să schimbăm acum total sistemul și uh, Uh, să schimbăm totul pentru că s-ar putea să ajungem într-o situație în care lucrurile să nu mai funcționeze chiar deloc. Trebuie să facem fiecare lucru la timpul său și cu această perioadă până în 2016 lansăm investiții, lansăm sistemul, pentru că s-ar putea să ajungem la concluzia că sistemul e atât de interesant și funcționează atât de bine și că deși nu există taxe pentru roaming, pentru uh, aceste apeluri, s-ar putea în continuare să fie interesant să păstrăm acest sistem de Uh, separare, de uh, tarificare diferită. Dar vedem, vedem dacă ajungem și la acel moment. În orice caz, deocamdată mie mi s-a părut fundamental să stabilim deja o dată, orizont. Bun, acum trebuie ca lucrurile să fie văzute în mod integrat, să ținem seama și care sunt uh, uh și, de, și de tarificările care sunt în continuare fixate ca și prag, pentru că dacă nu ajungem într-o situație inechitabilă, la un dezechilibru. Și de aceea s-a spus că în decembrie 2015 e nevoie de o revizuire. O revizuire a acestor rate, a acestor taxe ce sunt deocamdată fixate, în așa fel încât cele două domenii să poată fi contopite. Bun. Deocamdată aceasta este o uh, situația, o scurtă prezentare și am preferat să fac aceste precizări. Și acum Salvador Seido. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Pur și simplu pentru a face o precizare foarte succintă în această dezbatere, pentru că eu împărtășesc ultimele precizări ce ne-au fost făcute, și anume îngrijorările consumatorilor, având în vedere anacronismul pe care reprezintă acest roaming. Roamingul nu are sens și dacă ne dorim economii competitive, dacă ne dorim piețe mult mai integrate, uh, o piață cum ar fi, spre exemplu, integrată cum e cea a uh, SUA, e clar că trebuie să eliminăm roamingul. S-a vorbit despre conceptul de piață internă și asta dintr-un unghi economic. Dar, uh, evident, nu trebuie să uităm că roaming e și un subiect politic. Politic în sensul că S-a aprobat roaming 3 și e clar că cetățeanul european ce a constatat, a constatat că Parlamentul European și Uniunea Europeană s-a, eu știu, s-a îngrijorat oarecum de el. Că ceva cumva seamănă și Europa asta, că servește la ceva. Da, e vorba de un concept, aș zice eu, politic. Noi vrem să sporim integrarea europeană și dacă ne dorim pe viitor să avem o piață internă a telecomunicațiilor integrată, atunci roamingul nu mai are sens. În același timp, împărtășesc și argumentele exprimate de doamna Del Castillo referitor la siguranța juridică. Nu putem să ne pripim și să facem lucrurile în mod uh, uh ne, uh, ne, insuficient de bine gândit. E nevoie de investiții. E clar, dar eu fac parte din uh, categoria celor care sunt de părere că dispariția roamingului va reprezenta un adevărat beneficiu pentru operatori. Și așa cum spunea domnul Scott Marcus, că eventual ar exista riscul ca acest lucru să frâneze oarecum piața. Da, poate că riscul există, dar în același timp scăderea beneficiilor sau veniturilor pe care le-ar avea operatorii de pe urma dispariției roamingului s-ar putea să ducă la o sporire a gradului de mulțumire în rândul consumatorilor. Pentru că în momentul în care consumatorul merge într-o altă țară a Uniunii Europene, ce face de fapt de drept? Pur și simplu își stinge telefonul și tai orice conexiune și nu mai utilizează nimic. Așa că dacă vreți să existe în continuare o uh, o utilizare a acestor servicii de telecomunicații, ar fi bine să facem o analiză a costurilor-beneficiilor. Bun, mulțumesc foarte mult, Salvador. Aș dori să știu dacă mai sunt și alte întrebări din partea deputaților. Dacă nu, acum am să dau cuvântul intervenienților. Vă rog, aveți cuvântul. Um, okay, I'll, uh, why don't I answer the last question? Voi uh, începe cu ultima întrebare. Cum, um, cum va afecta utilizarea serviciilor uh, schimbarea um, prețurilor? Probabil că pentru date utilizarea va, se, va, se va schimba. În S-au, um, s-au făcut calculele pentru um, regulamentul din 2011 și s-a venit cu conceptul de elasticitate a cererii de minus 0,2, ceea ce am spus și eu, între minus 0,2 și minus 0,7. Creșterea um, utilizării nu va fi un obstacol în fața scăderii prețurilor. Pentru date există o elasticitate mai mare. Deja sunt foarte scumpe și ar fi bine ca acestea să, prețurile acestora să scadă. Desigur, datele sunt din 2011. Elasticitatea este de minus 1. Probabil vă gândiți că scăderea prețurilor la, la roaming ar trebui să ajute. Uh, situația în ceea ce privește schimb, ă, traficul de date este mult mai bună decât pentru apelurile vocale. Mai sunt ă, și alte intervenții? Da, vă rog, domnule Beltram. Mulțumesc foarte mult pentru că am ocazia mă voi exprima în spaniolă. Eu vreau pur și simplu să spun eventual să comentez câteva lucruri pe care le-a spus dumneavoastră, doamna Del Castillo. Mai întâi, faptul că sunt absolut de acord cu faptul că dispariția roamingului va avea o consecință simbolică deosebit de importantă, însă reversul medaliei este următoarea și anume serviciile transfrontaliere. Este foarte interesant și important ca și consumatorul să nu creadă cumva că, uh, uite, uh, numărul de telefon al persoanei respective pe care eu vreau să o sun, fie că e din Franța, fie că e din Spania, trebuie să fie atent la numere, e vorba de uh, servicii de apel transfrontalier. Bun, acum, noi nu suntem absolut deloc împotriva principiului de siguranță juridică și clar înțeleg argumentele dumneavoastră, dar având în vedere ce a spus noastră la sfârșit, mi se pare de asemenea foarte important să nu uităm că această decuplare a devenit un element fundamental al roaming și mai multă competitivitate pe piața și având în vedere mișcarea care există, mobilitatea care există și conectivitatea pe o piață unică, e bine, trebuie să ajungem la nivelul dorit. Mulțumesc! Eu Da, mulțumesc! În ceea ce privește această ultimă observație, eu aș spune că va depinde. Va depinde de cum anume se va dezvolta această decuplare. Va depinde de eficiența sa. Și vom vedea dacă se merita sau nu va trebui să așteptăm și să vedem. E clar că e nevoie de timp, iar siguranța juridică e din alte motive. E din motivul că dacă avem un regulament, atunci nu putem spune că se schimbă lucrurile de pe azi pe mâine. Nu, ci trebuie să lăsăm la dispoziția operatorilor un timp suficient pentru a putea face tocmai acele adaptări, ajustări necesare. Deci, cred eu că Vom vedea, vom vedea în timp care vor fi consecințele concrete. Acum, în ceea ce privește apelurile transfrontaliere și internaționale, aici e o piață care deocamdată nu este reglementată, deci e clar că vorbim de cu totul și cu totul altceva. Însă, după cum am spus, aici avem un, un, un potențial mare, dincolo de aspectul economic, care deja este unul foarte important pentru mulți cetățeni, pentru toți cetățenii, avem, deci, un potențial simbolic deosebit și am așteptări mari în ceea ce privește impactul acestui uh, simbol și, evident, și impactul economic. De aceea cred eu că aici e vorba astăzi de o decizie politică de a pune capăt acestui roaming. Și dacă e să continuăm business as usual, ei bine, s-ar putea să ratăm o ocazie și nu vom profita de toate posibilitățile pe care ni l ar putea oferi această oportunitate tocmai de a uh, pune capăt unor astfel de taxe, unor astfel de tarife. Bun, trecem acum la intervențiile din partea celorlalte instituții, mai întâi Comisia și apoi Comitetul Regiunilor și apoi nu uitați că trebuie să încheiem la ora șase și jumătate și sper că nici Comisia, nici Comitetul Regional nu vor interveni chiar până la șase și jumătate, în așa fel încât să mai avem eventual posibilitatea să mai existe și alte intervenții. Vă rog, Comisie. 12. Raporteur, shadow raporteur. Doamna raportor, raportor din umbră, stimați membri ai Parlamentului, domnilor și domnilor, mulțumim pentru invitația de a fi aici. Când um, vă mulțumesc pentru această audiere, nu o spun numai din politețe. A fost uh, o discuție foarte interesantă, mulțumim pentru discuție, auziți asta tot timpul, dar de această dată eu și colegii mei de la comisie chiar um, spunem acest lucru pentru că așa a fost. Am um, luat uh, foarte multe um, notițe, am înțeles foarte multe și am învățat foarte multe din prezentările de astăzi, dar și um, ieri um, la IMCOM. Așa că vă mulțumim și pentru că suntem politicoși, dar vă mulțumim în primul rând pentru că suntem sinceri. Când um, vicepreședintele Cruz a prezentat um, um, raportul a spus ea că crede în procesul democratic și a spus că procesul democratic cu siguranță va uh, îmbunătăți propunerea. De aceea suntem aici, am făcut o propunere inițială și contribuim împreună cu toate părțile implicate la un proces um, pe care sunt sigur că um, colegislatorii vor lua în considerare și vor îmbunătăți propunerea noastră. Cu această atitudine am venit astăzi aici și vom continua colaborarea cu Parlamentul și Consiliul. Cred că Consiliul European a făcut deja un pas foarte important uh, pentru aprobarea inițiativei uh, Connected Continent. Cred că aceasta este o inițiativă foarte importantă pentru Europa și este parte din transformarea economiei europene într-o economie digitală stă la baza recuperării eu, economiei europene și creării de locuri de muncă. Cred că un alt pas important a fost publicarea raportului de cei doi raportori, un raport foarte profesionist din partea raportorilor IMCO și ITRE, și apreciem faptul că au reușit să facă acest lucru în așa scurt timp. Uh, lucrând cu toți cei care au uh, contribuit um, la acest document. Ceea ce s-a întâmplat ieri, dar și astăzi, a marcat uh, o um, schimbare în dezbaterea cu privire la pachetul Connected Continent. Acest pachet a fost prezentat drept controversat chiar și înainte de a fi aprobat. Multe persoane au pus la îndoială utilitatea acestei inițiative. Însă, cred că astăzi um, am, am văzut o, o convergență a părerilor tuturor cu privire la utilitatea și importanța acestui pachet. De aceea vreau să mulțumesc um, președintelui Berec care a adus o contribuție foarte constructivă și importantă în această dezbatere și vă mulțumim în numele Comisiei. Desigur, BEREC trebuie să își păstreze rolul de organizație independentă, dar face acest lucru într-un mod foarte constructiv și vă mulțumim. De asemenea, toate aspectele legate de organizație, organizarea părților implicate au fost foarte constructive. Dar și, și Parlamentul și um, raportorul uh, și uh, avem foarte multe aspecte la care să ne gândim. Desigur, um, eu nu am nicio autorizație să fac uh, vreun compromis în, în această etapă, dar um, și voi încerca să, să, să transmit foarte precis ceea ce s-a spus astăzi. Ceea ce pot spune este că mm, Comisia va adopta o abordare flexibilă și deschisă în cadrul acestui proces și va încerca să favorizeze ajungerea cât mai rapidă la un compromis. Puteți să vă bazați pe acest lucru. Deja vicepreședintele Cruz a spus acest lucru și eu vreau, să, vreau doar să, să reiau această idee. Legate aspectele care s-au dezbătut astăzi Cred că părerile legate de importanța propunerii și neutralitatea internetului și a spectrului au fost, foarte, au fost convergente, iar acesta este un rezultat important uh, Deja am văzut câteva idei interesante în raport, au apărut și au apărut alte idei noi ieri și astăzi și astfel cred că avem o bază foarte bună de la care să pornim. Și cred că acesta este un, un rezultat important. În ceea ce privește autorizația unică, Dați-mi voie să spun că Comisia nu preferă o soluție sau alta, ceea ce contează este rezultatul, iar uh, rezultatul nu trebuie să fie un proces birocratic, ci un proces prin care companiile să nu plătească taxe excesive pentru autorizații, în care nu, trebuie, nu trebuie să șanta, uh, statele, să fie șantajate de statele membre care să le spună o să vi se retragă autorizația dacă nu faceți una sau alta. atunci când o companie este, a, a, primește autorizația, ar trebui să-și poată oferi serviciile peste tot în Europa. Raportor, raportoarea a prezentat uh, idei cu privire la simplificarea acestui proces și am înțeles că BEREC-ul sprijină aceste soluții. Noi trebuie să le analizăm în continuare. Dar v-am, spus deja, vrem ca procesul să fie unul eficient, să permită companiilor să ofere servicii servicii peste tot și autorizațiile să fie primite cât mai repede și într-un mod cât mai eficient. Dar noi vom lua în considerare absolut toate ideile bune care au reieșit din această dezbatere. În ceea ce privește produsele de acces, Cred că am mai repetat deja acest lucru, dar probabil că este bine să o spunem din nou. Și anume că Comisia nu are preferințe pentru vreo soluție. Acest lucru nu apare în um, propunere. În propunere apare următorul principiu. Autoritățile de reglementare ar trebui să selecteze varianta cea mai bună, date fiind condițiile de reglementare dintr-un anumit stat membru. Așa că dacă produsele virtuale sunt mai bune decât produsele fizice, uh, ar trebui preferate sau viceversa. Însă, în propunere, nu apare sub nicio formă vreo preferință pentru unul dintre cele două tipuri de produse. Uh, o altă idee greșită despre această propunere este aceea că încearcă să propună o soluție standardizată. Acest lucru, din nou, nu apare în propunere. Propunerea spune că ar trebui să colaborăm pentru a ajunge la un standard european comun pentru aceste produse. În ceea ce privește pen, pentru administrațiile publice, de exemplu, pentru cloud computing. Un, stand, un produs virtual standard este foarte, foarte important. Cea mai importantă recom recomandare este aceea de a standardiza produsele. Sunt surprins că cineva e surprins de propunerea Comisiei. Noi uh, salutăm faptul că BEREC dorește să, să discute în continuare cu noi acest aspect, însă um, criticile ar fi trebuit uh, aduse mai de mult. Acest lucru nu s-a întâmplat. Dar uh, cred că ar trebui totuși să, să ne grăbim, să nu mai pierdem timp. Pachetul Connected Continent um, demarează acest proces, iar procesul este finalizat de către autoritățile de reglementare. Dar acesta nu este uh, scenariul uh, prevăzut în propunere. Ideea de standardizare a produselor virtuale, așa cum uh, a fost interpretată, nu este probabil cel mai bun uh, mod de a acționa în ceea ce privește guvernanța. Noi dorim să consolidăm poziția BEREC, dorim ca acesta să fie mai puternic și mai independent. Astfel, salutăm ceea ce a spus președintele BEREC. La următoarea plenară, BEREC uh, se va, se va vorbi despre alegerea unui președinte permanent pentru BEREC și abia așteptăm dezbaterea. Abia așteptăm dezbaterea din uh, cadrul BEREC și um, acest aspect ar, uh, ar trebui luat în considerare și de către Parlament și de către Consiliu. În ceea ce privește roamingul, salutăm propunerea raportoarei de a elimina taxele de roaming. De fapt, a, Comisia cere acest lucru, Parlamentul a cerut acest lucru în primul rând, vicepreședintele vicepreședinte a cerut acest lucru, nu, put, nu mai putem concepe că, că astăzi suntem forțați să ne oprim telefoanele atunci când mergem în altă țară. Ce se va întâmpla când vom avea mașinile conectate la internet? Acestea se vor opri la graniță? Roamingul este de domeniul trecutului. Trebuie acest lucru trebuie să fie clar. Însă, probabil că există un punct în care nu suntem de acord. Sfârșitul roamingului nu ar trebui să ducă la mai multe reglementări, deoarece asta chiar ar fi un paradox. Dacă singurul mod în care am putea pune capăt roamingului ar fi să Um, creștem și mai mult uh, numărul uh, normelor și al regulamentelor, atunci nu este bine. De aceea, cred că ar trebui să punem capăt roamingului prin intermediul industriei și nu prin intermediul legislației. Putem vorbi despre calendarul acestui proces, însă ar fi foarte ciudat să punem capăt roamingului și să creștem presiunea uh, legată de reglementare. În ceea ce privește apelurile internaționale, da, este o piață liberalizată, fără îndoială. Propunerea noastră nu este de a schimba acest principiu, ci are legătură cu măsuri de transparență pentru a proteja partea mai vulnerabilă a populației. Un consumator care știe cum să facă economii poate folosi diverse pachete, diverse oferte de care mulți consumatori nu sunt, um, nu sunt um, cu care nu sunt la curent. De exemplu, pentru a suna de la um, Lisabona la Vilnius se plătește 1, un un euro și 2 cenți pe, uh, pe minut. Vrem să reglementăm uh, prețurile? Vrem să protejăm consumatorii? Cred că Berec a spus deja acest lucru. Ar fi foarte important ca Parlamentul să ia în considerare o măsură care să nu fie bazată pe preț, ci bazată pe transparență pentru protejarea consumatorului. Astfel uh, am saluta um, sugestii din partea Berecului în acest sens, așa că vă mulțumesc pentru atenție. Văd că și reprezentantul Comitetului Regiunilor mai este în sală. Dați-mi voie mai înainte să spun ceva. E clar, eu sunt sigură că vom găsi o cale de a rezolva toate aceste aspecte și sunt convinsă că la final vom ajunge la o versiune excelentă a acestei propuneri. Dar acum dați-mi voie să mai spun ceva despre roaming. Trebuie să ne ocupăm de aceste probleme în momentul în care cineva călătorește. Nu pentru că industria nu ar fi în stare să se descurce singură și nu ar fi în stare să determine anumite taxe și tarife și așa mai departe. Dar problema este că cetățenilor în general și alegătorilor nu le pot spune mai stați puțin, mai așteptați, pentru că e nevoie de un proces lent, e nevoie de o tranziție lină și așa mai departe. Există niște cerințe aici. Există o revizuire care a fost solicitată prin această propunere. Și, mai mult decât atât, trebuie să transmitem un semnal foarte clar și să spunem când anume așa ceva se va întâmpla, când se va schimba situația că uh, avem deja șapte ani de regulamente roaming și, după părerea mea, n-am mai putea accepta, n-ar mai fi în continuare acceptat uh, să mai întârziem, cetățenii europeni n-ar fi mulțumiți. Deci trebuie să găsim o cale, împreună cu industria, împreună cu toate părțile factorii interesanți, să definim o dată, eventual 2016, să avem siguranță juridică, să avem uh, toate elementele necesare pentru a avea o viziune, pentru a conduce acest proces, procesul de revizuire și apoi semnalul trebuie să fie clar. Acesta este punctul meu de vedere. Acum, din partea Comitetului Regiunilor, vă rog, puteți să vă prezentați și aveți cuvânt. Äh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Uh, doamnă raportor, mă numesc Frank Zinnerman, sunt raportor la Comitetul Regiunilor pentru pachetul Telecom și pentru uh, regulamentul uh, pe marginea propunerii Comisiei și uh, vă mulțumesc uh, pentru faptul că îmi dați ocazia să participe la această dezbatere, să intervin în ea. Am ascultat uh, propunerile și intervențiile tuturor care vor uh, uh face baza și uh, dezbaterii noastre la Comitetul Regiunilor. Uh, m-am bucurat și de ce a spus doamna raportor, respectiv că aceste idei care au fost uh, discutate astăzi uh, vor fi bine analizate, vor fi chipsuite și vor face obiectul unei propuneri echilibrate. Eu, în, în discursul meu, voi încerca să vă prezint puțin strategia noastră de la Comitetul Regiunilor. În primul rând, Uh, m-am bucurat de cele spuse de un expert care a spus o întrebare foarte pertinentă. Oare avem nevoie cu adevărat de acest regulament? Oare nu ar fi mai bine să folosim cadrul juridic existent, să-l îmbunătățim eventual pentru a uh, încerca să depășim această fragmentare de pe piața europeană. Să fim realiști Poate că ar fi mai bine să uh, facem avem un proces de simplificare, să nu uh, uh, avem o intervenție masivă și fără a ține cont de diferen, diferitele uh, situații din statele membre. Apoi, un al doilea aspect legat de spectru. Aș dori să știu ca, tocmai pentru a depăși această fragmentare, dacă e indispensabil un regulament. Dacă e neapărat bine să impunem un regulament european tuturor uh, actorilor din sector. Oare n-ar fi mai bine, așa cum au sugerat uh, unii dintre experții de astăzi, să nu uh, studiem spectrul existent sau să explorăm uh, piste uh, uh, la extremitatea uh, spectrului sau chiar să îmbunătățim eficiența și să supunem acest sector unui, unui proces de reglementare ori în alte domenii lăsăm statelor membre timpul necesar pentru a se pune de acord. Dacă am putea renunța la reglementare pentru gestionarea spectrului, poate că am putea găsi o altă soluție, să nu mm, optăm pentru o reglementare uh, anticipat și uh, uh, fără să ne gândim, fără să știm dacă uh, mm, rezultatele scontate pot fi obținute pe care, pe care ale reglementării. Și o, un al treilea aspect, și revin la chestiunea spectrului, mă întreb dacă e cu adevărat indispensabil să trecem de la o licență de 20 la 30 de ani, în condițiile în care în Germania s-a dovedit foarte clar că ar trebui să reducem acest termen. De exemplu, să um, promulgăm, să încurajăm spectrul libru în care să nu se acorde niciun fel de licențe sau măcar să nu uh, acordăm aceste uh, licențe pe o durată prea mare. În orice caz, această problemă a duratei licențelor mi se pare foarte importantă. Apoi, în legătură cu neutralitatea uh, rețelei, noi ne temem că, având în vedere de faptul că, având în vedere acordurile între furnizorii de acces și prestatarii de servicii, se poate crea un sistem în care unii să fie avantajați în defavoarea altora, unui actor de pe piață și astfel s-ar putea să se uh, folosească internetul liber uh, pentru serviciile specializate. Deci dacă se face o propunere, trebuie să uh, definim foarte clar uh, drepturile utilizatorilor uh, finali. Și astfel uh, să permitem, uh, fără niciun fel de discriminare, uh, Uh, accesul tuturor actorilor. Iar din regulamentul, din propunerea uh, de regulament, nu se desprinde, nu este acest lucru. Sper însă să ajungem la un uh, acord. Nu voiam să vă răpesc prea mult timp. Nu voiam să trec în revistă toate temele pe care le-am abordat în avizul nostru. Noi încă nu am votat avizul la Comitetul Regiunilor, însă vă vom transmite în timp util Uh, avizul nostru, atât Parlamentului cât și Comisiei, și uh, o serie din temere abordate în, dezba în dezbaterea de astăzi se vor regăsi în avizul nostru. Voiam doar să fac câteva recomandări cu speranța că ele vor fi fost uh, ascultate și odată cu, deci în procesul de luare a deciziilor, veți ține cont de ele. Mulțumesc pentru această intervenție. Mulțumesc reprezentantului Comisiei, mulțumesc reprezentantului Comitetului Regiunilor și acum, iată, mai avem câteva minute la dispoziție. Pentru public am păstrat aceste, acest timp pentru dumneavoastră, pentru participanții la dezbatere, pentru că vorbitorii cu mine ar trebui să vă dăm și dumneavoastră ocazia să aveți o reacție la, la expuneri și să puneți întrebări. Vă puteți prezenta, vă rog? Da, bineînțeles. Mă numesc François Lemaigre, lucrez pentru o companie de care probabil că n-ați auzit, se numește Cogent Communications. Nu o să uh, trec prin, uh, prin uh, prea multe detalii. Suntem un uh, furnizor de internet care se axează pe tranzit. Uh, rețeaua noastră face legătura între SUA, Mexic. Uh, acoperim uh, 37 de state membre, inclusiv uh, cele 28 de state membre europene. Noi ne ocupăm de marile segmente, marile uh, rețele pe internet. Știți că internetul este o rețea a rețelelor. Uh, când încerci să vezi uh, cât de mare uh, uh, e fiecare bucată în parte, vă pot spune că suntem rețeaua cea mai mare interconectată în lume. Mulțumesc pentru ocazia pe care uh, mi-o acordați, mulțumesc pentru generozitatea cu care mi-a acordat această ocazie de a interveni. Aș dori să spun că e că uh, ce, toată lumea trebuie să înțeleagă că internetul funcționează cumva ca o cascadă. Sus există volu- un volum mare uh, de date, acolo nu se au loc uh, blocaje, Uh, aproximativ 20% uh, din uh, um, întregul trafic internet e ocupat de acest mare volum de date. Când se vorbește despre, deci cum, așa cum s-a spus în dezbaterea despre internetul deschis, despre blocaje, eu văd stele verzi pentru că singurul loc unde apar blocajele e pe rețelele de, furnizor de furnizorilor de acces. Deci restul internetului funcționează foarte bine, atâta timp cât ai capacitatea, deci ai posibilitatea de a ajunge pe internet, nu sunt probleme în legătură cu accesarea conținutului sau uh, uh, exercitarea libertății consumatorilor. Deci când se vorbește despre chestiuni de Uh, management, de gestionare. Se pornește de la premisa că nu ar fi suficientă capacitate, deci că trebuie să uh, alegi între uh, chestiunile importante care trebuie să ajungă pe internet și care, cele care sunt mai nesemnate și care pot apărea pe internet cu o anumită întârziere. Dacă ai o bandă suficient de largă, nu e nevoie de gestiunea internetului pentru că nu apar niciun fel de blocaje în ceea ce privește instalațiile tehnice, bineînțeles că uh, noi, acolo unde, uh, unde activăm noi, uh, la nivelul de bază al internetului, să nu uităm că tehnologia evoluează atât de repede încât e greu să ții pasul cu banda disponibilă. S-a vorbit de 40 de gigawați, de 100, uh, suntem chiar la începutul unui nou val de îmbunătățiri tehnice care va optimiza uh, și mai mult, uh, va spori capacitatea disponibilă. Deci, um, blocajele apar la, în baza cascadei de care vorbeam. Deci ajungi la uh, punctele de interconexiune cu uh, furnizorii de acces, apoi ajungi la rețeaua de distribuire uh, la nivel de țară și cu cât mergi mai jos pe cascadă, cu atât e mai greu pentru că s-ar putea ca tehnologia să nu fie uh, suficient de performantă, nivelul, deci viteza să nu fie suficient uh, de mare. Eu iau cuvântul pentru a vă explica că, la un anumit nivel, deci nivelul de uh, vânzare cu ridicata, Parlamentul și Comisia nu ar trebui să tolereze niciun fel de nivel de blocaj. Pentru că e o soluție foarte ușor de găsit. E o problemă ușor de rezolvat. E nevoia do- doar de câteva uh, prize de interconectări și problema se rezolvă. Iată singurul uh, mesaj pe care aș dori să vi-l uh, transmit. Deci nu există niciun fel de scuză pentru blocajele uh, pe internet. Pentru a mă referi la BEREC, cred că e de prerogativa autorităților naționale de reglementare să studieze acest efect de uh, cascadă unde apar blocajele la nivelul rețelei, uh, rețelelor de furnizori de acces. Dar la nivelul vânzărilor cu ridicata nu există nicio justificare pentru apariția unor uh, blocaje. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această intervenție extrem de utilă. Încă mai avem șase minute. Spune președinta. Încă o dată dau cuvântul reprezentantului Comitetului Regiunilor. Mă numesc Georg Haber, uh, reprezint uh, Institutul uh, German de Cercetare Economică de la Berlin. Am fost și solicitat de Comitetul Regiunilor în calitate de expert pe această temă. Dacă vrem cu adevărat să stimulăm inovarea, Dacă putem vorbi de uh, inovare, tot uh, procesul de inovare se datorează faptului că Statele Unite au uh, liberalizat spectrul uh, pentru internet uh, uh, în urmă cu mulți ani. Acum uh, norma este de 1 gigabit, ne pregătim pentru 3 gigabit. Problema este că uh, mulți furnizori mobili descarcă date pe internet și pentru rețelele acestora e nevoie de un echilibru între internetul deschis, spectrul deschis și frecvențele mobile pentru ca sistemul să continuă, continue să se dezvolte fără piedici. Pentru că dacă nu se creează aceste ambuteiaje, aceste blocaje, mai multe rutere, de exemplu, pot uh, activa pe aceeași frecvență, și, deci, calitatea descărcării informațiilor scade. Deci trebuie să ținem cont și de aspectul liber și de uh, spectrul controlat. Mulțumesc! Sunt de acord cu tot ce s-a spus. Pentru mine această dezbatere a fost extrem de utilă. Încă o dată, aș dori să vă mulțumesc călduros pentru prezență. O seară plăcută!